Uh, dear colleagues, stimați colegi, putem să începem? Da, mai sunt încă unii care vin în sală. Îmi face mare plăcere să le urez bun venit uh, a 29 de parlamentari din 19 state membre, în total 72 de participanți din uh, partea parlamentelor naționale în acest schimb de opinii în legătură cu ciclul 2017 al semestrului european. Este un moment uh, oportun pentru a purta o dezbatere în legătură cu acest ciclu, de vreme ce avem recomandările pe țară adoptate de către Consiliul din iulie. După cum știți, statele membre statele membre pregătesc legile bugetului care, să sperăm, vor fi incluse și urmate și este foarte important pentru statele membre, dar și într-o abordare mai holistică bugetele unui stat membru, bugetul unui stat membru poate să aibă un impact asupra altor state membre și în general pentru politicile economice care pot crea o poziție agregată fiscală și economică. La început în zona euro și după aceea în general în Uniune. Așadar, după cum știți, este o practică standard în rapoartele de inițiativă. Acestea se finalizează în Parlamente, către domnul Hockmar, care tocmai a venit. Este foarte ocupat pentru că are și un alt raport legat de subordonarea cadrului BRD. Scopul acestei dezbateri este să informeze discuția înainte de adoptarea acestui raport în Parlamentul European pentru a da Uh, feedback Comisiei Europene în legătură cu ciclul 2017, înainte ca Comisia să, emit, să uh, publice uh, ultima evaluare a creșterii globale. Deci, uh, scopul nostru este unul dublu, pe de o parte să fim prezenți la dezbaterea finalizării ciclului 2017 de la CSR către legile bugetare, pe de altă parte să facem legătura cu începutul următorului ciclu, să facem o recomandare comisiei pe țară a um, acestei evaluări anuale a creșterii pentru a facilita participarea tuturor reprezentanților, doar câte un membru al unei camere uh, naționale poate să intervine în primă instanță. Însă dacă va, fi, dacă va rămâne timp suficient, atunci pot să intervine și alți membri. Ați văzut proiectul de raport, presupun, există și amendamente la acestea, acum suntem în faza discuției acestor amendamente și a pregătirii compromisurilor. Așa funcționăm noi și presupun și toate parlamentele naționale discută amendamentele menite să îmbunătățească textul rapoartelor. Deci aș începe discuția noastră dându-i cuvântul domnului Hockmark pentru prezentarea raportului său și după aceea voi da cuvântul raportorilor din umbră și membrilor uh, parlamentelor naționale încercând să prioritizăm membrii parlamentelor naționale Însă dăm cuvântul tuturor celor care o vor solicita. Gunnar, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Bun venit tuturor la Parlamentul European. Vreau doar să subliniez câteva dintre aspectele care, pe care le vom discuta aici. Este destul de greu să avem o discuție cuprinzătoare pentru că nu există aproape nimic nou, însă există doar câteva puncte care pentru mine sunt foarte importante. În primul rând, bineînțeles, există aspectul că acum avem o redresare economică în Uniune, ceea ce este salutar. Această redresare ar fi putut veni mai devreme, însă este un semnal încurajator. Ne face să ne gândim la reforme și la anumite modificări politice. Această redresare nu este foarte puternică. Este încă o redresare timidă. Este o redresare care depinde foarte mult încă de o politică, de, o politică monetară extremă care facilitează cererea, facilitează investițiile într-un fel care ar fi mult mai dificil cu o politică monetară mai normală. Acest lucru mm, sublinează pentru mine un aspect foarte important, că trebuie să utilizăm acest timp pentru a implementa reforme structurale. Și un punct din acest raport este că dacă vrem să avem o convergență a economiilor noastre, și acesta este un aspect foarte important, atunci trebuie să avem și o convergență a reformelor structurale ca economiile noastre să fie pregătite pentru creștere. Dacă ne uităm la diversele state membre, există niveluri de performanțe diferite. Este problematic dacă privim doar situația în medie. De de exemplu, ca și cum ai, dacă ai avea picioarele în cuptor și capul în frigider, temperatura medie ar fi bună, însă nu înseamnă că tu te simți foarte bine. În același timp, dacă discutăm despre performanța medie a economiei europene, este foarte important să discutăm diferențele naționale, pentru că aceste diferențe sunt cele care uh, sublinează necesitatea unor reforme structurale. Pentru că de oriunde am provenit de pe spectrul politic, putem să vedem că anumite state membre au o performanță mai bună decât altele. Și uh, acest lucru poate să fie explicat întotdeauna dintr-o serie de motive non-politice, însă Există o diferență între statele membre unde performanța nu este foarte bună. De obicei, ă, acolo unde lucrurile nu țin bine, explicațiile sunt non-politice. Acolo unde lucrurile merg bine, explicația este ă, deseori cea, explicația folosită este cea a factorilor politici. Însă, în general, Uh, rezultatele nu sunt atât de bune pe cum ar trebui să fie și acest lucru depinde de acțiune sau lipsă de acțiune politică și de reformele structurale. Uh, acolo unde lucrurile merg bine se bazează pe circumstanțe bune, bineînțeles, dar și pe uh, reforme structurale implementate și pe finanțe corecte ulterior, în discuția noastră, veți vedea că există opinii diferite. Există opinii diferite în legătură cu rezolvarea, în, în legătură cu abordarea finanțelor publice, în legătură cu ceea ce înseamnă reformele structurale. Evaluarea mea este că dacă noi trebuie să acționăm ca o economie puternică în contextul global, dacă vrem să facem față provocărilor economiei globale, atunci trebuie să avem o performanță mult mai bună la nivel agregat. Și acest lucru este fundamental, pentru că dacă ne uităm oriunde în lume, sau au avut loc schimbări foarte mari, lucruri care erau considerate imposibile acum 10 ani, acum au devenit realitate. Eu vin din Suedia. În Suedia avem uh, o companie Ericsson Telecom, care timp de 10 ani a fost uh, un lider în com- piața de telecomunicații la nivel global. Și acum și-a pierdut acest rol și a ajuns pe locul 2 sau 3 pentru că uh, compania chineză Huawei este un concurent foarte puternic și putem să vedem același lucru în industria auto, în industria spațială, peste tot în lume vedem că apare o nouă concurență care sublinează necesitatea ca economia europeană să fie mai competitivă și mai puternică în ceea ce privește creșterea. Asta trebuie să realizăm împreună. Însă, pentru a crește media, trebuie să uh, îmbunătățim performanța acolo unde este sub medie. Știu că avem foarte multe foarte multe provocări politice. Trebuie să aducem pe cei uh, care au performanțe mai proaste mai aproape de medie. Acest lucru este mai ușor de făcut decât să-i facem pe cei mai performanți să aibă o performanță și mai bună. Ceea ce subliniez în raportul meu și ceea ce vom discuta este că ar trebui să avem un obiectiv comun de creștere potențială de cel puțin 3% creștere potențială toate economiile noastre ar trebui să poată să aibă o performanță de creștere de 3%. Asta dacă reușim să avem această convergență în sus, eh, pentru ca nimeni să nu fie sub medie, ceea ce este imposibil matematic, pentru că întotdeauna va fi o medie. Dar dacă reușim să creștem nivelul de creștere în toate economiile care astăzi sunt sub medie, atunci media va crește substanțial și acest lucru va fi important pentru toate statele membre și pentru economia europeană. Însă provocarea este și pentru economiile care au performanțe bune în momentul de față, pentru că acestea chiar dacă se simt uh, confortabil, sunt supuse acelorași probleme. Țara mea a avut o dezvoltare bună în ultimii 15 ani, dar noi avem la fel de multe, ne confruntăm cu aceleași probleme la fel ca și toată lumea și trebuie să înțelegem acest lucru și Ceea ce sper că va reieși din acest aport și sper dintr-o decizie comună este că trebuie să punem accentul pe stabilitatea fiscală și trebuie să punem accentul pe reforme structurale la nivel european în piața internă și trebuie să ne asigurăm că implementăm reforme și în economiile naționale. Convergența din punct de vedere social și economic uh, înseamnă convergență în legătură cu stabilitatea fiscală și trebuie să avem obiectivul comun de uh, creștere cu un procent mai mare în Uniunea Europeană. Dacă reușim să facem acest lucru, ne vom apropia de o situație competitivă care va permite creșterea mai rapid pentru că vom avea o situație mai bine plasată vis-a-vis -vis de concurenții noștri și vom prelua mm, conducerea, ceea ce este foarte important uh, la nivel politic, dar și economic. Mă opresc aici, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult raportorului. Este un reprezentant al grupului PPE, iar acum dau cuvântul raportorilor din umbră, raportorului din umbră în speță care reprezintă socialiștii și democrații, doamna Sil- domnul Silva Pereira. Vă mulțumesc, domnule președinte, estimați colegi. Vreau să încep prin a ura bun venit tuturor colegilor care sunt alături de noi din partea parlamentelor naționale. Bun venit la comisia noastră. Aș dori să profit de această ocazie pentru a mulțumi raportorului nostru, domnul Hockmark. Am avut uh, discuții extrem de fructoase în legătură cu politica economică în zona euro. Prima idee pe care vreau să o subliniez este că economia europeană și în special economia zonei euro este, arată Mm, în sfârșit, uh, câteva semne de redresare și trebuie să salutăm acest lucru, însă în același timp această redresare este încă una timidă, după cum are subliniat și domnul raportor. Este o uh, redresare incertă și supusă unor riscuri, în special riscuri de ordin politic. Este și o redresare economică ce este foarte inegală. Această inegalitate decurge din divergențele din ce în ce mai mari din zona euro, care s-au aprofundat în ultimii ani. Așadar, în loc să facem uh, discursuri entuziaste în legătură cu felul în care se îmbunătățesc lucrurile, trebuie să luăm notă că avem nevoie de un răspuns politic în ceea ce privește politicile economice și fiscale pentru a putea aborda frontal provocările cu care ne confruntăm, pentru a relansa proiectul european într-un fel care să pună accentul din nou pe convergență. Divergențele din ce în ce mai mari între statele membre care s-au înrăutățit în ultimii ani nu țin doar de problemele economice, reprezintă o problemă politică pentru viitorul proiectului european. Avem încă un, o diferență de investiții, o lipsă de investiții, acordul mm, pentru relansarea acordului Juncker Eh, este un început bun, însă nu este totul și va fi greu să asigurăm distribuirea geografică corectă, necesară pentru a rezolva diferențele și asimetriile existente. Bineînțeles că vom avea nevoie de politici monetare care să susțină creșterea, în special în interiorul zonei euro și vom avea nevoie, pe lângă asta, de politici fiscale. Politici fiscale care să susțină și ele creșterea. O politică fiscală ce folosește flexibilitatea regulilor pe care le avem pentru a susține economia și pentru a nu asfixia știm foarte bine că în 2017, deci foarte recent, Comisia a prezentat o, comusi, o comunicare în legătură cu poziția fiscală pentru acest an. Și această poziție a fost că avem nevoie de o poziție fiscală ușor expansionistă și că statele cu o mai mare marjă își vor aduce contribuția pentru a îmbunătăți creșterea comună, creșterea, cererea agregată. Însă acum asistăm absența acestui lucru. Politicile fiscale pe care le avem acum sunt, în cel mai bun caz, politici fiscale neutre, putem petrece foarte mult timp vorbind despre ambiții pentru creștere și convergență, putem să discutăm diverse versiuni ale planului Juncker, putem să cerem reforme structurale pentru a ne rezolva problemele și putem să discutăm ce ar putea să reprezinte aceste politici structurale. Însă, în semestrul european, ar trebui să discutăm despre politicile fiscale dacă aceste politici fiscale pe care le avem sunt suficient de puternice pentru a susține o economie dinamică și crearea de locuri de muncă. Asta este preocuparea principală a grupului socialiștilor în această dezbatere și sperăm că la sfârșitul acestei dezbateri Parlamentul European își va aduce o contribuție prin care își aduce vocea pe lângă celelalte instituții europene care cer o politică fiscală care să fie expansionistă, cel puțin moderat. Nu cred că este prea mult, uh, că e o cerere exagerată. Vă mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul acum domnul, domnului Kieran O'Donnell din partea uh, Camerei Deputaților din Irlanda. Um. Mulțumesc, domnule președinte. Salut acest raport. Iar cât privește recomandările specifice de țară pentru Irlanda, pot să vă spun că multe dintre ele au fost realizate. Ministrul nostru de finanțe a anunțat recent bugetul pentru Irlanda și acum câte ceva în legătură cu aceste recomandări specifice de țară. Avem un fond de 5 miliarde care a fost declanșat a, și a fost um, uh, alimentat uh, anul acesta. Referitor la locurile de muncă, avem o creștere de a șomajului în ultimele 19 trimestre. Am, uh, aveam 15, uh, 15% șomaj în anii 2008-2009. Sigur că atunci când a venit criza financiară, n-am avut încotro decât să reducem nivelul cheltuielilor cu 20-21% din 2015. Ne-am așteptat la investiții din bugetul de capital, care să fie de 3,7 miliarde până la chiar 8 miliarde recent. Și acesta va crește cu 800 de milioane, asta însemnând 17% creștere e un lucru foarte bun și care uh, ne mulțumește foarte tare. Ținem foarte mult la ideea de a da mai mulți bani în direcția investiții, în, uh, în investiții. Referitor la locuințe, locuințele sociale, pe de-o parte, dar și locuințe în sectorul privat. Avem 1,83 miliarde destinați uh, Uh, noilor locuințe, creăm un fond de stat specific care oferă acces la finanțare, o problemă pentru care stabilim uh, un uh, fond de 750 de milioane de euro în acest scop. Asta pentru a rezolva problema lipsei de locuințe din uh, Irlanda. Este un lucru de care, la care guvernul ține foarte mult. Și, în fine, în ce privește problema creditelor pentru locuință și a creditelor neperformante la bănci, de asemenea, aceasta e o problemă care e în curs de rezolvare chiar acum. Analizăm în special situația persoanelor care doresc să rămână în casa achiziționată cu credit și băncile sunt încurajate să facă în așa fel încât să le permită oamenilor, clienților acest lucru. Încercăm să atingem uh, țintele de 0,5% deficit bugetar în 2018. Acest lucru, de-al este confirmat în bugetul de astăzi, anunțat chiar astăzi de ministrul nostru de finanțe. Avem uh, un uh, buget destul de echilibrat, într-un timp destul de scurt realizat, surplusurile ajung și ele să fie sub control. Creșterea, rata creșterii este foarte mare, dar este și sustenabilă în același timp. În 2017 avem 4,3% creștere și ne așteptăm la 3,5% creștere în 2018. Cum spuneam, sunt creșteri uh, importante, dar și durabile. Așa cum spuneam, uh, recomandările de țară pentru Irlanda sunt uh, respectate și mai spun și că Brexit este o problemă pentru noi. Sperăm ca discuțiile să continuă, să ducă la succes, pentru că noi suntem o țară mică sunt și de aceea uh, țările către care exportăm reprezintă o problemă uriașă pentru noi. Mulțumesc! Onofriu Scula din partea Camerei Deputaților din Cipru, Camerei Reprezentanților. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, Ciprul și-a încheiat uh, cu succes programul de ajustare financiară. Am întreprins numeroase reforme în cadrul acestui program de exemplu, o mai bună utilizare a resurselor umane în sectorul serviciilor, reforma în educație și nu numai. Se văd deja efectele acestor reforme Ne-am, ne echilibrat deja bugetul în ultimii 2-3 ani și ne îndreptăm chiar către un surplus în 2017 de peste 1% din PIB. Nu vorbesc de surplusul primar, ci de, vorbesc de un surplus real, bugetar, care este chiar mai mare. <clears throat> Avem și o creștere economică importantă, 2,8% anul trecut și anul acesta previziunile ne arată că ar putea fi de 3,5% creșterea economică. Ne așteptăm la aceeași tendință și în 2018. Cum spuneam, avem uh, un buget echilibrat. Anul acesta am ajuns chiar la mai mult decât atât, am ajuns la un surplus. Asta ne arată, ne-au arătat previziunile. Apoi, în mare măsură, noi uh, am fost de acord cu recomandările de țară, le-am și aplicat în, pe multe dintre ele. De exemplu, am oferit uh, îngrijiri de sănătate universale pentru întreaga populație. A fost o recomandare pentru Cipru făcută de Comisia Europeană. Referitor la alte reforme, știți că uh, nu avem o majoritate politică care să le susțină, de exemplu, în ce privește privatizarea utilităților publice. Unii sunt de acord, dar e foarte posibil să nu reușim să obținem majoritatea sprijinul majorității. Încercăm să ajungem la un consens, ne străduim să ajungem la un compromis și, potrivit agențiilor de rating al creditelor, în următorii trei ani, Ciprul va avea un surplus important și, în același timp, o creștere mare, o rată importantă a creșterii. Asta însă se va vedea dacă va susține creșterea economică sau dacă va necesita politici de austeritate. Printr-un buget echilibrat și prin intermediul reformelor, sperăm să obținem succes. În același timp, trebuie să țineți seama și de faptul că Uniunea Europeană nu poate fi o organizație care să le impună statelor membre reforme. Trebuie ca Uniunea Europeană însăși să-și facă curat la ea acasă, să-și reformeze ea însăși propriile instituții. În zona euro sunt o mulțime de dezavantaje. Nu avem o politică monetară independentă, de exemplu. Nici zona monetară, nici, nici zona euro nu este deloc un spațiu perfect. Nu e raiul pe pământ. Deci, mai sunt și aici lucruri de făcut. Agențiile de rating, de exemplu, știu foarte bine că în cazul unei crize, statele membre nu au cum să-și aplice politici monetare proprii. Și se văd lucrurile acestea în ratele uh, dobânzilor la împrumutul, de, la împrumutarea de pe piețe. Spreadul este foarte mare. Eu le spun cetățenilor mei, sper că visul european va fi un succes, sper că vom reuși să avem o Uniune Europeană puternică, cu o voce puternică pe scena internațională, dar pentru asta cred că trebuie să ne uităm mai bine la fundațiile însele ale Uniunii Europene și să le revizuim. Mulțumesc, spune domnul președinte. Și acum domnul Valli, care este și raportor din umbră din partea grupului EFDD. Domnul Valli. Mulțumesc, Roberto. Au trecut deja trei ani de la discuția privitoare la semestrul european și am, am tot pronunțat în legătură cu raportul acela cu opinii diferite, trebuie să vă spun. De, opiniile mele se aseamănă cu ultimele lucruri pe care le-a spus colegul din Cipru mai devreme. Și din punctul meu de vedere, avem reforme importante la nivelul Uniunii Europene, în special în zona euro, pe care ar trebui să le punem în aplicare, fiindcă creșterea aceasta este influențată fără îndoială, așa cum s-a spus, de politicile monetare extraordinare, cărora li se cuvine meritul la 80% din această creștere. 20% uh, sunt reforme, chiar dacă multe reforme uh, au fost îndreptate către devalorizarea salariilor așa cum s-a întâmplat în multe state membre. Deci, raportul lui Gunnar nu conține, din acest punct de vedere, lucruri spuse clar și cu anumită uh, substanță intelectuală uh, pentru a mm, arăta care sunt motivele pentru care avem dezechilibrele din prezent în zona euro. Mă refer de fa- la faptul că în anumite țări există surplus, există și procedura de micro-dezechilibru, MIP, Micro Imbalance Procedure, sunt probleme care trebuie rezolvate, pentru că avem uh, țări cum este Germania și sau ță, sunt, sunt țările de jos care încalcă această regulă cu privire la bilanțul între uh, plăți și venituri. Deci, cumva, propunere, o propunere cum este aceea a transferurilor fiscale din aceste zone de surplus către zonele periferice ar putea fi mai interesantă. Uh, așa cum s-a auzit ieri din uh, grupul Schäuble, care a vorbit despre un mecanism de stabilitate care ar fi impopular, nedemocratic și ineficient pentru a stabiliza în mod corect și onest intelectual zona euro. Deci, din punctul meu de vedere, cred că, din vedere ar trebui, cred că ar trebui să arătăm clar care sunt uh, acele probleme care trebuie soluționate la nivelul Eurogrupului și lumea să se adune la aceeași masă și să discute pentru a da substanță unui proiect european care să nu fie neapărat acest uh, proiect uh, european teuton, așa cum mi se pare mie că este. Trebuie să găsim modalități corecte, cinstite intelectual, pentru a găsi o politică economică corectă. Ceea ce n-am văzut până acum și n-am avut impresia uh, că s-a dedus din cele spuse în raport și de aceea mă adresez dumneavoastră colegilor din Parlamentele Naționale ca să înțelegeți că multe dintre propunerile acestea nu sunt ușor de pus în aplicare, unor chiar nu sunt uh, uh, democratice și este normal să aveți semne de întrebare, așa cum le-a avut colegul care a intervenit mai devreme din Cipru. Deci, devalorizarea salariilor, am tot văzut măsuri în direcția aceasta până ne-am săturat și vrem o Europa dar o Europa onestă intelectual, cu soluții corecte. Să vedem de asemenea și cum arată în detaliu anumite cheltuieli publice, pentru că la cheltuielile acestea publice, mai ales țările periferice, nu prea participă. De aceea tare mă tem că în anumite părți se vor, vom asista la situații chiar grave. Deci trebuie să, să fim atenți ce facem cu vechile instrumente. Mulțumesc! Și tot din Italia, următorul vorbitor, Paolo, Paolo Guarieri, de la, din Senatul Italiei. I agree with the, with the rapporteur. Mulțumesc foarte mult. Sunt de acord cu domnul raportor că redresarea economică Este un, o noutate și un lucru foarte bun pentru zona euro. Însă este încă foarte fragilă. În special, rata creșterii economice, dacă faci o comparație cu ce se întâmpla în trecut, cu performanțele trecutului, tot este încă insuficient de liniștitoare. Sigur, putem vorbi de redresare economică, însă în același timp nu avem o cale de creștere economică, nu avem un mecanism, să-i spunem așa, care să reprezinte un stimulent în ce privește cheltuielile. Vulnerabilitatea acestei redresări însă o reprezintă faptul că investițiile în zona euro sunt încă prea puține. Asta e una. Și pe de altă parte, și productivitatea este insuficientă. Acesta este motivul pentru care încă dinamica redresării economice este nesatisfăcătoare. Domnul raportor a mai adăugat faptul că performanțele divergente mai sunt performanțele divergente, diferențele între performanțele statelor membre, reprezintă însă un încă un motiv de îngrijorare. Trebuie văzut așadar cum putem crește, cum putem îmbunătăți reformele structurale la nivel național. În cazul Italiei, avem uh, recomandări specifice de țară și pentru anul 2016 și pentru anul 2017. Am avut așadar o listă întreagă, un meniu de lucruri care trebuiau făcute și vă mulțumim foarte mult, pentru că pe multe fronturi am și obținut succese importante. Dar mai sunt și domenii în care e nevoie de mai multe eforturi. Ce aș uh, insista, ce, lucrul pe care aș insista acum este că la nivel european, dacă ne uităm pe recomandările specifice pentru zona euro în 2016, și pe urmă ne uităm pe cele din 2017, vedem că sunt aproape la fel. Deci, din păcate, nimic nou. <clears throat> Mai întâi de toate, situația fiscală europeană. Avem nevoie de o abordare care să nu fie doar țintită pe nivelul european, pe nivelul național. Trebuie văzut ce se poate face, cum se poate stabili un sistem pentru întreaga zonă euro și chiar pentru întregul nivel european, pentru întreaga Uniune Europeană. Această situație fiscală europeană e bună. Comisia a făcut o propunere specifică în acest sens, dar ea a fost respinsă. De aceea Cred că trebuie făcut mai mult. Acestea sunt instrumente complementare menite să susțină rata creșterii. Pe de altă parte, putem vorbi de investiții, tendințele în materie de investiții de la nivelul Uniunii Europene și al zonei euro. Avem o experiență pozitivă prin planul Juncker, dar planul Juncker este foarte bun în laborator, la o scară mică. Aceeași abordare ar trebui însă aplicată și la o scară mai amplă. Sugestia mea așadar este de a include raportul acesta și am vrea sugestii în legătură cu modul în care am putea îmbunătăți punerea în aplicare, rata de aplicare a acestor recomandări. Și să nu mai vedem în 2018 exact aceleași recomandări care ni s-au făcut în ultimii 2-3 ani. Aceasta ar fi propunerea mea, asta ar fi sugestia mea, deși sunt de acord că redresarea este pozitivă, însă trebuie să facem mult mai mult pentru a spori rata creșterii în zona euro și în spațiul economic european. Mulțumesc și acum Gerasimos Baluras din Parlamentul Greciei. Mulțumesc, domnule președinte, cu microfon. Ok. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am ascultat cu toată atenția cele spuse de primii vorbitori, care au vorbit despre o redresare încă fragilă, dar redresare totuși. Ce aș vrea să spun este că până și această redresare fragilă a luat ceva timp pentru a se materializa. Am intrat în criză odată cu Statele Unite, dar Statele Unite au ieșit din criză acum patru ani, câtă vreme Uniunea Europeană este încă în plină redresare fragilă. Cred că ar trebui să ne punem multe, probleme, multe semne de întrebare din cauza asta. Cel de-al doilea vorbitor uh, din această după-amiază, domnul Silva Pereira, spunea că ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană și ce se întâmplă în zona euro riscă să conducă la un fel de represalii politice. vor exista reacții. Asta este. Nu putem să negăm lucrul acesta. Nu ne putem ascunde după degete. În statele membre sunt uh, voci uh, care asumă poziții, poziții chiar antidemocratice. Acum, N-aș vrea să fac legătura neapărat între elementele politice și cele economice. Totuși, pactul pentru creștere și stabilitate a produs poate ceva efecte pozitive în trecut, dar cred că deja e perimat. Și a ajuns să fie folosit drept argument de forțele de extremă dreaptă care sunt foarte puternice în anumite state membre. Prin urmare, cred că ar trebui să înlocuim acest pact de creștere și dezvoltare cu un pact pentru creștere și forța de muncă. M-aș referi acum la statutul Băncii Centrale Europene. Acolo nu există nici măcar un singur cuvânt despre uh, forța de muncă, despre ocupare și așa mai departe. Se vorbește de inflație, se, fac trimi, se face trimitere la stabilitatea monetară, punct nimic altceva nu se spune despre oameni, despre forța de muncă, despre locurile de muncă. De aceea avem inegalități, de aceea uh, există disparități, discrepanțe foarte mari între regiunile, chiar ale acelor state membre. De aceea avem un șomaj atât de ridicat în rândurile tinerilor în Grecia, de exemplu, acesta din urmă este de aproape 60% și în alte țări din sudul Europei situația e dramatică, ba chiar și în țările nordului Europei șomajul în rândurile tinerilor este la un nivel record. N-ar trebui oare să ne îngrijoreze lucrul acesta? Apoi, rata creșterii, care este atât de fragilă, cred că se, e, e cauzată de faptul că avem o Europa a la carte sunt state membre care au senzația că, aleg cele convi- că pot alege ce le convine lor din proiectul european. S-a tot vorbit de reformă. Dar reforma asta trebuie detaliată într-un fel, trebuie explicitată, trebuie văzut ce fel de reformă ne dorim, care sunt obiectivele sale. În cazul în care nu vom defini conceptul, s-ar putea să ne aflăm în fața unor vorbe goale, vorbe care duc în uh, eroare, induc în eroare oamenii. Și nu mă refer acum doar la oamenii din țara mea, la greci și grecii care au avut atât de mult de suferit de pe urma crizei. Poziția mea reflectă, fără îndoială, poziția unor partide politice care au altfel de visuri pentru Europa și pentru popoarele sale. Vrem ca oamenii să aibă o viață mai bună, să nu sufere din cauza austerității și șomajului. Vrem să ne îndreptăm în uh, direcția unui alt viitor. Însă tare mă tem că nu se ține seama de visul acesta. Avem nevoie de investiții, de democrație reală și de transparență reală chiar la nivelul instituțiilor Uniunii Europene. Nu este acceptabil ca o instituție precum Eurogrupul să ia decizii ce afectează viețile oamenilor fără să existe niciun fel de transparență sau fără măcar să aibă un statut oficial. Ce fel de entitate este aceasta care ia măsuri ce afectează viața a milioane de oameni? Pe urmă, problema bugetului Uniunii Europene mai trebuie discutată. Contribuie bugetul Uniunii Europene cumva la mai multă convergență? Despre convergență se vorbește chiar în tratatele fondatoare ale Uniunii Europene. Apoi, uh, raportul mm, celor cinci președinți conține, conține idei interesante, dar cum să facem să transformăm aceste instituții în instituții mai democratice decât sunt. Și închei spunând, în materie de creștere, dezvoltare, mediu, trebuie întărită legislația. De asemenea, în ce privește combaterea spălării banilor și a traficului de persoane. Uniunea Europeană trebuie să se ocupe de problema aceasta alături de fiecare stat membru în parte. Trebuie să-i apărăm pe lucrători, pe angajați, cu salarii minime și cu acorduri de muncă colective, cu contracte colective de muncă. Trebuie să spunem nu austerității și ne dorim creștere economică și dezvoltare pentru toată lumea. Mulțumesc! Domnul președinte, aș, aș dori să vă rog să respectați uh, limita de 3 minute. Și acum are cuvântul doamna Gabriela Crețu, senator României. Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Aș dori să insist asupra unor uh, chestiuni foarte delicate din punct de vedere politic. Raportul în sine sugerează că ar exista state membre care au moneda euro și că există state membre care nu, de, nu dețin moneda euro, care sunt entități diferite, cu politici economice diferite, cu frontiere imaginare. Mie mi se pare că este o abordare greșită care nu permite să înțelegem și să soluționăm problemele reale ale Uniunii Europene. Câteva argumente în acest sens. Avem o piață unică cu cele patru libertăți de care suntem cu toții foarte mândri și nici unul dintre statele care nu au moneda euro, cu excepția Danemarcei, nu dispune de o derogare permanentă, un opt-out de la introduce uh, moneda euro în viitor. Există și fenomenul euroizării, folosirii uh, monedei euro în tranzacțiile interne, un procent de 50-60% în fiecare uh, asemenea stat membru și schimb, schimburile comerciale se desfășoară mai ales pe piața unică. 70% dintre acestea sau chiar mai multe dintre ele se desfășoară pe această piață unică și corporațiile transnaționale, cele europene, în principal, nu cunosc niciun fel de frontieră. Își desfășoară activitățile, de exemplu, și în statele membre care nu au moneda euro și am încercat să ajungem la coordonare, la coordonare economică și monetară între noi. Însă autonomia fiscală are anumită limită, pentru că băncile naționale nu dispun de suficiente instrumente pentru a mai influența într-un mod pregnant politicile economice naționale. În plus, guvernele se confruntă cu propriile limitări pe care le cunoaștem foarte bine, um, deficită bugetare, de exemplu, semestrul european cu aceste recomandări specifice pe fiecare țară în parte și așa mai departe discutând despre zona euro și statele din afara zonei euro, nu face decât să ne submineze solidaritatea și unitatea și să alimenteze mișcările populiste, eurosceptice, care vedem că an după an câștigă tot mai mult în având și în același timp se ascund uh, principalele două probleme cu care ar trebui să se confrunte Uniunea Europeană. Una este de natură instituțională, moneda euro în sine, și anume transformarea actualei monede comune într-o adevărată unică monedă uh, comună și apoi principala problemă pe fond care este reprezentată de uh, lipsa de egalitate. Noi am propune următoarele. Să cerem uh, Comisiei Europene o analiză profundă a, tratatul, a tratatelor fiscale, pentru că deja au trecut 5 ani de la punerea în aplicare acestor tratate și considerăm că avem, o nevoie, avem nevoie de evaluarea modului în care funcționează acestea. Și în al doilea rând, pentru noi toți, cred că cu toții ar trebui să fim obligați să reflectăm la ce înseamnă modificarea majoră reprezentată de planul de investiții uh, Juncker, ceea ce nu înseamnă decât înlocuirea investițiilor directe publice prin investiții private, sprijinite prin uh, stimulente, prin garanții din partea uh, fondurilor publice. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor este domnul Stefan Toscani din partea Bundesratului German. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru că dați ocazia parlamentelor naționale să se exprime cu această ocazie. Aș dori să salut în mod expres acest uh, proiect al raportului, să-l uh, felicit pe raportor pentru modul în care a redactat și a lucrat la acest uh, raport. În primul rând, mi se pare că a avut o atitudine foarte, o abordare foarte uh, sinceră a acestui subiect. Aduce aminte de uh, anul 2000, de obiectivele înalte pe care și le-a stabilit în Uniunea Europeană în momentul respectiv și recunoaște că nu le-am atins de departe. Raportorul ne atrage atenția asupra faptului că lipsa unor reforme structurale reprezintă una din cauzele acestui eșec. eșec. Tocmai de aceea mi se, parte, mi se pare important ca accentul în acest raport să se pună pe reformele structurale. Colegii din uh, Irlanda și din uh, Grecia ne-au, tocmai ne-au spus care au fost progresele pe care le-au obținut în urma reformelor structurale și anumiți colegi uh, au uh, întrebat cum, cum putem să nivelăm mai bine aceste inegalități care există în continuare. Din punctul meu de vedere, așa cum se precizează și în uh, raport, cred că să putem să facem acest lucru prin a um, uniformiza din punct de vedere competitiv econ- economiile noastre. Nu este un lucru deloc ușor și pentru acest lucru este nevoie de voință politică. Și într-o democrație cineva are legitimitate politică doar dacă reușește să convingă majoritatea uh, societății în legătură cu necesitatea reformelor uh, structurale. Este un lucru foarte dificil din punct de vedere politic. Știm prea bine acest lucru în German, din experiența din Germania și raportul uh, ne atrage atenția asupra <laughs> faptului că în urmă cu 20 de ani Germania era omul bolnav al Europei, era perceput de toată lumea ca, era percepută ca, de toată lumea ca fiind uh, Uh, omul bolnav al Europei, ceea ce a determinat acest stat să recurgă și să implementeze um, reformele structurale, ceea ce pe, pe mine mă face să cred că reformele structurale sunt au un rol cheie în, uh, în statele, în toate statele membre ale Uniunii Europene. Și dacă îmi permiteți să mai spun câteva lucruri în legătură cu uh, afirmațiile anterioare, care, care este legitimitatea democratică a Eurogrupului. Cred că cu toții ar trebui să ne aducem aminte de faptul că ministrii de finanțe din, Euro, din Eurogrup au o legitimitate democratică furnizată de propriile uh, parlamente naționale, furnizată de majoritățile politice din societățile propriilor societăți. Deci să afirmăm că Eurogrupul nu are niciun fel de legitimitate demografică, uh, Um, nu înseamnă decât că nu înțelegem realitatea. Fiecare ministru de finanțe are legitimitatea oferită de alegerile din propriul său uh, stat. Bundesratul um, are un rol uh, special în arhitectura democratică din Germania și în Germania uh, există interdicția de a mai contracta noi uh, datorii suverane. Landurile germane, de exemplu, vor trebui să respecte această interdicție începând cu anul 2020. Pe plan uh, federal, deja această frână, această interdicție a fost uh, introdusă din anul 2014 și guvernul federal din anul 2014, respectând această interdicție, a reușit totuși să uh, Um, recurgă și să aibă programe masive de investiții. Și aceasta face parte din programul de reforme structurale. Mulțumesc. Revenim la reprezentanții Parlamentului European. Dăm cuvântul doamnei Pervonș Beres, coordonatoare din partea grupului politic social-democrat. Vă mulțumesc, domnule președinte, Întotdeauna este un moment foarte important uh, când vorbim despre acest semestru european pentru a verifica unde ne aflăm în ceea ce privește acest ciclu economic și aș face o serie de alte observații care țin de o actualitate pregnantă pentru munca noastră de astăzi. Anul trecut, Comisia a introdus a introdus acest principiu al poziției fiscale agregate, aggregate fiscal stance. ceea ce a dus la dezbateri importante la Consiliu și în anumite state membre. Dacă vrem să fim coerenți cu ceea ce uh, s-a uh, menționat aici, o lipsă de investiții structurale în Uniunea Europeană, uh, crearea EFSI, trebuie să avem uh, mijloacele pentru a avea o abordare macroeconomică printr-o poziție bugetară agregată pozitivă. Și mi se pare că acest lucru face parte din elementele uh, la care mm, parlamentele naționale ar trebui să ne susțină pe o baterie de fond. Un alt aspect asupra căruia a Uh, ar trebui să atragem atenția este uh, miza zonei uh, euro sau nu, non-zone euro, după cum a menționat colega noastră, doamna Crețu. Președintele Juncker, în discursul său în legătură cu starea Uniunii, a propus introducerea unui fond de preaderare la zona euro. Aș spune, ok, corect dar dacă există un fond de preaderare la zona euro, înseamnă că există un calendar de aderare foarte clar, pentru că acest uh, uh, lucru trebuie să fie organizat în vederea convergenței. Și obiectivul de a intra în zona euro trebuie să redevină un subiect politic major pentru zona euro și pentru cei din afara zonei euro ar trebui să ne mobilizeze și să ne preocupe, cu atât mai mult cu cât acest lucru este uh, uh crucial. Este un lucru să fie în zona euro și alt lucru să fie în afara zonei euro. Nu putem să ne prefacem că toată lumea este în zona euro. Uh, investițiile se pun pentru toate economiile europene, tranziția ecologică este o problemă care se pune pentru toate economiile europene, dar nu putem să ignorăm faptul că uh, în momentul în care un stat membru sau altul intră în zona euro. După aceea putem să discutăm pachetul pe care Comisia Europeană îl va pune, îl va prezenta în 6 octombrie în care echilibrul între puteri uh, trebuie să uh, includă și Parlamentul European. Uh, președintele îmi face semn că nu și nu mai am timp să dezvolt această temă foarte importantă a legitimității Parlamentului European în deciziile politice. Vă mulțumesc, bineînțeles vom continua dialogul și Vom avea și o conferință la Tallinn, unde sperăm să continuăm această discuție. Acum, domnul Paulo Ferreira, din partea Parlamentului portughez. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh... Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să încerc să fiu cât mai succint. O să pornesc de la raport și apoi o să mă refer la situația din Portugalia. Eu nu sunt foarte entuziast vis-a-vis -vis de acest raport. Desigur, cu toții suntem de acord că dacă este posibil să avem o creștere economică în medie de toate problemele noastre ar fi rezolvate. Creșterea economică, ocuparea, finanțele publice și așa mai departe. Problema nu rezidă în stabilirea obiectivelor, ci în găsirea instrumentelor care să ne permită să uh, atingem aceste uh, obiective. Este frumos că raportul ne aduce aminte ce a afirmat Consiliul uh, la Lisabona în anul 2000. Peste 10 ani Uniunea Europeană ar trebui să fie cea mai competitivă economică, uh, economie globală și așa mai departe. Este bine că această teză este prezentă în acest raport, pentru că ne aduce aminte că nu este suficient să stabilim anumite obiective, ci să găsim și instrumentele care să ne permit să le atingem. Și când vine vorba de instrumente, trebuie să rezolvăm următoarea problemă. Cum corectăm uh, dezechilibrele macroeconomice din zona uh, euro? Nu este suficient să avem procedura privind dezechilibrele macroeconomice. Trebuie să ajungem la corectarea acestor dezechilibre. State cu un uh, surplus exagerat, ca Germania și alte state, fac ceva în acest sens? Cum punem, punem în aplicare o poziție fiscală uh, de relaxare monetară, așa cum a spus domnul Pereira. Există câteva motive care ne explică de ce poziția fiscală a Uniunii Europene nu este una în expansiune, pentru că nu poate fi nu poate fi în expansiune din anumite puncte de vedere și o să uh, revin asupra acestor motive ulterior. Care sunt instrumentele de care dispunem pe plan european pentru a combate șomajul, mai ales șomajul rândul tinerilor, care este o mare problemă pentru noi. Deci avem nevoie de instrumente adecvate politicilor pe care le urmărim. Nu este suficient să stabilim niște obiective. Și trecând acum la Portugalia. Situația s-a îmbunătățit în ultim, ultimul an în Portugalia din anumite, din anumite puncte de vedere, de vedere a, redus, a scăzut deficitul, șomajul a scăzut de la 16% la sub 9%. În acest moment vom reduce și rata îndatorării la PIB la aproximativ la 120% din PIB în acest an, însă suntem în continuare uh, vulnerabili și ne confruntăm cu un dezechilibru macroeconomic uh, prea mare, însă Uniunea Europeană nu ne ajută deloc și există o legătură aici cu poziția uh, fiscală. Obiectivul uh, fiscal pe termen mediu este valabil pentru toate țările. Acesta pentru Portugalia este de 0,5% din punctul de vedere al uh, dezechilibrelor macroeconomice. Uniunea Europeană spune Uh, Portugaliei că în 2021 ar trebui să aibă un surplus primar de 4,9% pentru a-și atinge acest obiectiv. Deci modul în care este definit acest obiectiv pe termen mediu implică o politică fiscală austeră care nu este în beneficiul economiei. Există studii efectuate în Portugalia, pe care vi le pot trimite, care ne demonstrează că o politică uh, fiscală mai uh, în, în expansiune ar duce la o mai, mai mare creștere a PIB și la o mai bună poziție fiscală pe termen mediu și lung. Mulțumesc, Lisbeth beck Are acum cuvântul din uh, partea Parlamentului din danez. Cu microfon, vă rugăm. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați adresat-o, mulțumesc și uh, raportorului, domnul uh, Höckmark, care ne-a uh, transmis această uh, alegorie cu o persoană care se află cu picioarele în cuptor și cu capul în uh, frigider și că nu se poate simți bine în această situație. Însă aș dori să mă refer la importanța Europei ca un uh, factor Uh, comun și să mă refer după aceea și la situația din uh, Danemarca. În ceea ce privește politica noastră economică, aceasta este una durabilă și orientată înspre a respecta mediul înconjurător. Pentru noi, acest lucru nu reprezintă un lux, ci o sarcină fundamentală. Din păcate, um, Comisia Europeană nu pare să fi înțeles uh, acest lucru. O lipsă de creștere economică înseamnă și o lipsă de creștere a cererii. Considerăm că există, din acest punct de vedere, un potențial de creștere în toate statele europene, inclusiv în uh, Danemarca și iar unele din uh, reformele care au fost puse în aplicare în Danemarca au dus, de fapt, la aprofundarea inegalităților Și acesta este un uh, motiv pentru prăpastia tot mai adâncă între statele europene. În al treilea rând, foarte multe uh, societăți comerciale au recurs la la instrumente, la, la crearea unor noi instrumente financiare. Am ajuns la un prea mare sector financiar. În uh, Danemarca, 85% din bani nu mai ajung în uh, economia reală, ceea ce îngreunează accesul la credite, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii. Economia este împovărată tot mai mult cu de noi datorii. Îndatorarea generală pe parcursul uh, crizei financiare a crescut cu 67 miliarde de euro pentru noi. Deci este evident că avem nevoie de o dezvoltare mai durabilă, de un, uh, avem nevoie de un sistem financiar care să fie mai stabil și care să fie uh, să servească creșterii economice reale. Este un aspect care nu mai este amintit în dezbaterile actuale, ceea ce pe mine mă îngrijorează profund. Vă mulțumesc din nou pentru invitație și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Costas Mavrides din Parlamentul European. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În urmă cu aproximativ o săptămână, în Strasburg, în plenara Parlamentului European, am discutat pactul fiscal. Discutam cu acea ocazie și despre bugetele statelor membre. Și aș dori să spun că am uh, auzit niște idei foarte, foarte importante. Uh, dacă ne dorim un pact fiscal care să permită convergența economiilor reale din statele membre, cred că trebuie să reexaminăm acest pact, să înțelegem care sunt uh, modificările necesare care ne vor permite să ajungem la o adevărată convergență economică. Haideți să vedem ce s-a întâmplat din 2013 până acum. Dacă este să avem o judecată obiectivă, rezultatele sunt dezamăgitoare și sunt multe aspecte care ar trebui să fie modificate. Mai mulți uh, vorbitori s-au referit la ce, care sunt aceste modificări. De exemplu, statele membre trebuie să fie implicate, să-și asume reformele structurale. Acestea nu pot fi impuse de sus. Nu există o soluție universal valabilă pentru toată lumea. Recunoaștem cu toți acest lucru, însă în practică nu aplicăm acest uh, principiu și uh, ignorăm uh, caracteristicile specifice pentru fiecare stat uh, membru în parte. Trebuie să respectăm regulile existente mm, pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice, însă mie mi se pare că Comisia Europeană se concentrează prea mult pe deficitele excesive, ignorând uh, surplusurile excesive. Cred că putem recurge la arg- următorul argument. Deficitul unui stat este oglindit de surplusul altui stat. Nu știu, cât timp mai am la dispoziție? Un minut? Două minute? 45 de secunde? Atunci aș dori să spun câteva lucruri privind uh, Uniunea Bancară. Când am convenit uh, inițial crearea Uniunii Bancare, convenisem trei piloni. Rezoluția, reglementarea și o, un mecanism paneuropean de garantare a depozitelor uh, bancare. Au trecut foarte mulți ani, do- primii doi piloni au fost puși în aplicare, însă al treilea, care ar fi trebuit să fie construit în primul rând, să funcționeze tocmai pentru a garanta o egalitate de șanse între toți actorii de pe piață, încă nu a fost realizat. Cred că trebuie să reflectăm asupra acestei situații, dacă ne dorim o competiție egală uh, pentru toată lumea. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Karel Fidler are acum cuvântul. Din Camera Deputaților, uh, Republica Cehă. Děkuji za slovo. Já bych chtěl na úvod říct, že tady vidím, že eh, tři minuty nejsou pro Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Văd că cele trei minute sunt uh, acordate puțin diferit de la un vorbitor la altul. Nu dorisem să intervin inițial, însă modul în care s-a desfășurat dezbaterea m-a determinat să cer uh, cuvântul. Dez- dezbaterea de până acum a amintit trei aspecte. Mulți uh, oratori au referit, au folosit uh, timpul condițional în intervenții, intervențiile lor, ce ar trebui să facem, cum ar trebui să arate reformele și așa mai departe. În al doilea rând, o altă caracteristică acestei uh, dezbateri a fost uh, insistența asupra tendințelor și așteptărilor uh, pozitive, asupra viitorului luminos care ne așteaptă și asupra așteptărilor mari pe care le avem din partea viitorului. În al treilea rând, o serie de vorbitori uh, s-au referit la dezamăgiri, la dezechilibre, discrepanțe la politici fiscale lipsite de perfecțiune, la politicile de monitorizare, de monitorizare deficitare din zona euro și un vorbitor pe bună dreptate a spus că nu există o soluție universală care poate fi aplicată tuturor, lucru cu care sunt cu totul de acord. Nu particip pentru prima dată la o dezbatere din Parlamentul European uh, și dezbaterea de astăzi este foarte similară cu cea la care am asistat uh, cu ocazia ultimei vizite din Parlamentul European. în trecutul meu, eu am trecut și prin uh, regimul comunist, uh, moment în care se discuta de asemenea despre viitorul luminos, chiar dacă realitatea era departe de acest viitor luminos. Trebuie să uh, înțelegem că Europa celor două viteze nu reprezintă decât faptul că s-a înțeles faptul că Europa nu funcționează și că această realitate este mascată prin uh, formulări frumoase de tipul Europa, o Europa cu două viteze. Tocmai pentru că nimeni nu a găsit curajul de a afirma uh, în mod public faptul că Europa se dezintegrează. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Tiva Virnic din partea grupului ALDA. I would like to thank our colleagues from the national parliaments for Doresc să mulțumesc colegilor din Parlamentele Naționale pentru că au venit uh, aici pentru a discuta acest uh, dosar foarte important. În plus, aș dori să mulțumesc domnului Hockmark pentru uh, munca sa și pentru prezența în numeroase discuții pe care le-am avut în legătură cu acest uh, semestru european. Raportul este un compromis între diversele poziții de la care am plecat. Ca raportor din umbră din partea grupului liberalilor, aș dori să uh, subliniez un lucru. Uh, statele membre nu implementează recomandările specifice uh, pe stat uh, în 2016 fiind implementate doar un procent redus. Avem o, o imagine problematică. Problemele cele mai mari țin de reformele care țin de concurență și de cercetare și dezvoltare. Stimați colegi, dacă vrem să rămânem competitivi pe viitor, acest există domenii în care uh, Uniunea Europeană ar trebui să fie un lider. Deci vreau să subliniez importanța intensificării eforturilor de implementare a recomandărilor specifice pe țară. Economia se redresează, susținută de reformele necesare. Aceste reforme trebuie să fie însă structurale. Singurul fel în care economiile noastre vor rămâne competitive în lumea de astăzi uh, este prin creșterea productivității. Investiții mai mari în cercetare și dezvoltare vor duce la noi inovații care, la rândul lor, vor duce la noi locuri de muncă și securitatea uh, locului de muncă pe, de muncă pe termen lung. Aceste investiții nu trebuie să fie neapărat uh, uh susținute de cheltuie, prin mai multe cheltuieli, ci prin cheltuieli mai bine țintite am uh, recunoscut cu toții importanța unui buget echilibrat și a unui deficit sustenabil. Vă uh, uh, avertizez în legătură cu ratele mari ale datoriilor. Măsurile luate trebuie să susțină ocuparea și locurile de muncă pentru a reduce barierele interne în calea activității economice și consolidând uh, uh, piața internă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și ultima intervenție. Mm, eu voi face niște remarci, însă înainte de aceasta domnul Hayes din partea PPE. Vă mulțumesc pentru îngăduință, domnule președinte. Aș dori să vă urez bun venit uh, uh, uh colegilor din Parlamentul European, în special domnul O'Donnell. Uh, ceea ce este cel mai important este necesitatea asumării de către statele membre. Nu vom ajunge mai departe în Europa în ceea ce privește concurența, productivitatea și eficiența dacă nu se implementează uh, aceste reforme structurale, ceea ce înseamnă prin ceea ce poate fi făcut doar prin asumare. Uh, am pus uh, uh, la, uh, am supus irlandezilor un tratat fiscal într-un în condiții nefavorabile și cred că oamenii nu vor să se întoarcă la crashul economic. Ei vor își doresc o economie productivă. Aș trebui să avem reguli acum într-un tratat fiscal care să fie aplicabile tuturor statelor membre care fie că sunt mari și mici sau mici. Asta nu s-a întâmplat în anii 90 Eh, trebuie să se întâmplă acum. Regulile să fie la fel pentru toți și ca aceste reguli să fie respectate indiferent de dimensiunea statului membru din care provenim. Și ultima mea observație este următoarea. Importanța acestor CSR într-un semestru european este că trebuie să ajute și să eh, ghideze statele membre să facă lucruri care sunt eh, în Uh, lor pe termen lung. Deci nu trebuie abordată o, aplicată o abordare uh, uniformă, trebuie să se lucreze cu parlamentele naționale în aceste recomandări. Spun asta ca reprezentant al unei țări care a avut la un moment dat un deficit de 20% din PIB, ne-a luat 10 ani să uh, rezolvăm acest lucru. Din fericire, acum am ajuns la un echilibru bugetar este un exemplu al uh, drumului foarte greu pe care uh, a trebuit să-l urmăm uh, pentru a putea să respectăm aceste reguli. Vă mulțumesc. Am mai avut o altă solicitare. Da, domnul Kreiner din Austria, îmi cer scuze, am trecut cu vederea solicitarea dumneavoastră, însă aveți cuvântul acum. Nicio problemă, vă mulțumesc foarte mult. Nu aș spune că nu-mi place întregul raport, însă anumite părți ale raportului sună mai mult ca un document ideologic, de, ca un document ideologic decât un obiectiv. Chiar Uh, organizații uh, neoclasice, cum ar fi OCDE, nu mai folosesc asemenea limbaj. De exemplu, să se reducă cheltuielile publice și totul se va îmbunătăți este ceva uh, aproape incredibil în momentul de față, poate înaintea crizei. Știm că statele au um, statele care au un sector public mare, cum ar fi Suedia sau Danemarca, au o poziție economică bună cu toate ca un sector public, nu pentru ca un sector public mare, ci pentru ca un sector public eficient. Deci, chestiunea nu, cu sectorul public nu este cum reducem sectorul public, ci cum îl facem mai eficient. Cred că dacă examinăm obiectiv uh, societățile noastre, cum funcționează, nu din punct de vedere ideologic, ci pragmatic, trebuie să spunem că uh, um, sectorul public o duce mai bine decât cel uh, privat și cum putem să consolidăm sectorul public și să-l facem mai eficient. Sper că raportul va fi reformulat înainte de a fi adoptat în varianta sa finală. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Înainte de a da cuvântul din nou raportorului, pentru câteva observații finale. Aș dori să fac și eu câteva comentarii finale în care să-mi exprim aprecierea pentru această discuție foarte bună. Bineînțeles, uh, acest raport a primit amendamente și raportorul este implicat în pregătirea unor, com- unor compromisuri, le spun celor care consideră că raportul este dezechilibrat. Bineînțeles că este un raport al PPE-ului care exprimă viziunea PPE-ului. Există diverse viziuni în acest Parlament și vrem să ajungem la un compromis și la o viziune comună. Dacă ne uităm la provocările actuale cu care ne mm, confruntăm și cu și ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, putem găsi un compromis. Pentru că dacă este să recunoaștem de ce acum avem o redresare, putem să vedem că acest lucru s-a datorat unui mix de elemente. Bineînțeles că statele membre care s-au reformat uh, structural o duc mai bine, după cum spune raportorul. Pe de altă parte, dacă comparăm politicile fiscale din, următoare, din ultimii trei ani cu cele din faza anterioară și că uh, s-a evitat o consolidare fiscală prociclică, acest lucru a uh, contribuit la reducerea deficitului, care este foarte scăzut acum Însă uh, ca acest lucru, ca acest deficit să nu scadă prea mult și să mm, ucidă creșterea. După părerea mea, uh, politicii din, din ultimii trei ani au fost mai mm, concludente și mai productive decât cele din anii anteriori și acest lucru este recunoscut de uh, comunitatea economică, uh, că au existat uh, o consolidare în exces. Însă, bineînțeles, trebuie să recunoaștem și rolul fundamental al mm, politicii monetare a BCE în acordarea lichidității și stimulentelor pentru economie. Dacă vedem, dacă luăm această lecție din trecut și vedem provocările actuale, Reformele structurale în sine nu ne rezolvă problemele. Ni se spune că vom, trebuie să respectăm regulile și să facem reforme și totul va fi bine. Nu, avem nevoie de stimulenți fiscali. Cre, cred că amândouă aspecte sunt uh, necesare, ambele viziuni sunt incorrecte. În același timp, avem nevoie de o poziție fiscală corectă, anticiclică. Bineînțeles, când ciclul se îmbunătățește, avem nevoie de restrângere. Uh, atunci când este mai uh, lent, avem nevoie de un stimulent și, în același timp, reforme structurale. Ce înseamnă reforma structurală? Asta depinde de fiecare. Unii spun, cred că reformele structurale înseamnă reducerea costurilor, alții consideră că reformele structurale înseamnă creșterea competitivității. Și ultimul, ultima idee este legată de cum de îmbunătățirea guvernanței, cum să avem un echilibru mai bun între o poziție fiscală corectă, cum prioritizăm investițiile, cum avem o calitate mai bună a mm, Uh, cheltuielor publice. Credem că, dacă ne întrebăm de ce, rezultatele din ultimii ani au fost mai bune decât cele din trecut, eu cred că o guvernanță îmbunătățită ar putea să ajute la încheierea Uniunii noastre monetare. Parlamentul are acum o propunere de echilibru între orientările de convergență și capacitatea fiscală și mi se pare foarte util ca uh, să discutăm acest lucru și la Tallinn, să conectăm această discuție cu un mix corespunzător de politici, cu o discuție îndreptată mai spre viitor în legătură cu încheierea uh, Uniunii noastre monetare. Iar acum, Gunnar, uh, remarcile de încheiere. Vă mulțumesc! și mulțumesc pentru aceste observații. Cred că nu trebuie să intrăm în dezbaterile legate de orientări politice aici, pentru că cu toții știm că avem poziții diferite în legătură cu politicile economice în funcție de poziția noastră pe spectrul economic. Și m-ar surprinde să nu fie așa, însă cred că este interesant să observăm Uh, gama acestor opinii. Mi se pare că trei uh, lucruri sunt foarte importante. În primul rând, domnule președinte, ați subliniat că politicile economice sunt complexe, țin de politica monetară, politicile fiscale, reformele structurale. Trebuie să ținem cont de ele în aceleași procedu- procedură și o problemă reală a fost, este nu atunci când există deficit în statele membre. Aceasta este o poziție anticiclică. Problema este că atunci, atunci când cheltuiești prea mult și nu mai rămâi fără fonduri, pentru că atunci vine austeritatea reală care aduce daune oricărei economii și a a spus, au spus unii colegi acest lucru, trebuie să respectăm diversele reguli pe care le avem. Nu pentru a spune că nu trebuie să avem deficituri și pentru a stimula economia, ci pentru a ne asigura că nu uh, rămânem fără fonduri. Nu este suficient să avem obiective, sunt de acord, însă câteodată trebuie să ne gândim la măsurile de adoptat și reformele necesare. Este bine să știi unde vrei să ajungi și este foarte important să își luăm notă de un lucru. Vestea proastă pentru noi toți este că nu avem o performanță uh, la fel de bună pe cât ar trebui. Vestea bună este că Uh, nu, nici nu uh, acționăm atât de bine pe cât am putea, pentru că dacă aceasta deci ar fi performanța noastră optimă, ar fi uh, o mare dezamăgire. Și ceea ce observ din această discuție este că anumiți colegi au subliniat cum s-au schimbat lucrurile. Am luat notă cu plăcere că unii colegi au subliniat că situația s-a schimbat de la o criză profundă către stabilitate în anumite state membre. Și acest lucru, într-un anumit fel, este clar și în alt rând este e, reprezentativă, pentru că există probleme legate de mediu. Mediul nu a fost susținut suficient Eh, este într-adevăr un raport economic, însă este de la sine înțeles că trebuie să asigurăm investiții care ar fi mai greu de obținut într-o economie normală. Și discutăm de asemenea despre necesitatea de asumare, ca statele membre să își asume aceste reforme și că trebuie să acționăm la nivel european uh, cu aspectele care pot fi abordate doar la nivel european. Și o problemă care persistă, și aș denume o doar o problemă, însă mi se pare problematică și a fost menționată de unii colegi, chiar dacă uh, avem o, o redresare economică și dacă investițiile se îmbunătățesc, acestea reprezintă foarte puține. Uh, și în același timp avem o politică monetară extremă cu uh, dobânzi zero. Aceasta este problema, domnule președinte, la care trebuie să ne gândim. Cum putem să ajungem la mai multe investiții Uh, unele lucruri printr-o politică fiscală, monetară sau prin uh, reforme structurale pentru a crește competitivitatea. Aici aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost foarte îngăduitor cu mine în ultimele minute. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la următorul punct unde, bineînțeles, uh, ne bucurăm foarte mult că mai beneficiem și aici de prezența membrilor din parlamentele naționale. Discutăm uh, subiecte foarte importante, reformele uh, în domeniul fiscal, CCCTB și CCTB. Dau cuvântul acum uh, domnului Niesemeyer, care va prezida această sesiune. Mulțumesc foarte mult, Roberto pentru a începe foarte rapid, pentru că suntem puțin în întârziere și, după cum știți, aici este tradiția de a termina reuniunile noastre la timp. A doua parte a reuniunii noastre pune accentul pe o propunere legislativă foarte importantă, CCCTB, baza fiscală comună consolidată, eh, corporatistă și baza fiscală comună consolidată. CCTB și CCCTB. Este vorba de um, planificarea fiscală agresivă a corporațiilor. Este una dintre propunerile cele mai importante într-un domeniu crucial de activitate al Parlamentului European și după cum știți, în ultimii ani Parlamentul a fost foarte activ în uh, tratarea scandalurilor LuxLeaks, Panama Leaks și s-a implicat în uh, domeniul evaziunii fiscale și eludării plății mm, impozitelor. Și mă bucur că discutăm acest subiect cu dumneavoastră, membrii Parlamentelor Naționale, Ați avut un termen de 3 iulie și 3 uh, ianuarie acest an și uh, aceste propuneri au fost examinate de către parlamentele naționale. Au fost câteva avize motivate din partea parlamentelor, printre care Parlamentul danez, Parlamentul olandez, dat uh, și altele. Datorită numărului de avize exprimate de către parlamentele naționale, Comisia Econ a considerat oportun să vă invite pe dumneavoastră reprezentanții parlamentelor naționale pentru a discuta uh, acest aspect de uh, fiscalitate, pentru că considerăm că o înțelegere între Parlamentul European și Parlamentele Naționale este esențială. Dezbaterea va începe cu o scurtă reprezentare a raportoare, a raportorilor, doamna Tang din partea Socialiștilor și Democraților și a domnului Lamasur de la PPE. După care vom da cuvântul mm, deputaților prezenți. Ați primit documentul de discutat uh, înaintea reuniunii noastre. Propunerile sunt foarte complexe și sper că această reuniune, în ciuda timpului limitat va contribui la o înțelegere substanțială a beneficiilor eh, implicate. Procedura este aceeași ca și în dosarul anterior. Acum îi dau cuvântul domnului Tang și după aceea domnului Lamasur și după aceea fiecare membru al Parlamentului European va, Parlamentelor Naționale va putea să intervină până la 3 minute și uh, vă rog secretariatul să dea cuvântul cât mai multor colegi. Paul, ai cuvântul. Mulțumesc. Bun venit uh, colegilor din Parlamentele Naționale. Uh, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Discutăm aici două propuneri și avem doi raportori, însă Alen Ramasur și cu mine am decis de la bun început să colaborăm strâns pentru că considerăm că este vorba de un singur dosar. Primul mesaj politic al Parlamentului European este că este un dosar unic și dacă doriți eh, să vorbim despre beneficiile uh, uh, acestei uh, impozitări a corporațiilor, trebuie să discutăm despre CCCTB, uh, baza consolidată corporatistă a, uh, fiscală. Este, mă bucur că sunteți prezenți, Alan la masuri și cu mine. Încercăm să avem opinia Parlamentelor Naționale, am, avem o discuție în Parlamentul European și uh, Uh, emitem consiliere pentru guverne, însă facem apel către dumneavoastră pentru că vrem să punem acest aspect pe o agenda politică și în același timp vrem să ascultăm ideile și preocupările dumneavoastră și să găsim modalități de îmbunătățire a propunerii. De aceea am uh, călătorit uh, prin statele membre. Am început la Tallinn, după ce am fost la Luxemburg, în Belgia, la Haga și vom continua să mergem și la Berlin și la Sofia. Pentru a arăta că uh, punem uh, uh bază pe uh, propunerile parlamentelor naționale și pentru a pune această problemă pe ordinea de zi politică. Pentru că propunerea în sine este un pas uh, potențial către secolul 21. Este o schimbare foarte importantă în sistemul fiscal, este o modernizare. De ce? Pentru că uh, sistemul mm, de fiscalitate actual, poate cu o excepție din Europa, datează, uh, nu datează din secolul 21, datează de când aveam fabrici cu furnale și muncitori. Puteam să vedem fabrica, puteam să identificăm sursa profitului. Însă acest lucru s-a schimbat datorită globalizării și datorită digitalizării economiei. Și uh, dacă multinaționalele pot să uh, își facă o planificare fiscală și pot să-și aleagă localizarea pentru proprietatea intelectuală, pentru platformele digitale, Uh, acest lucru le permite scăderea impozitelor plătite și am ajuns la situații prin care multinaționalele plătesc mai puțin decât IMM-urile în procent de impozite. Cercetările din mai multe țări ne arată că IMM-urile plătesc în medie, plătesc o treime mai mult decât multinaționalele. Dincolo de acest lucru, nu cred că este corect și asta am văzut și în reacția la LuxLeaks sau PanamaLeaks. Oamenilor nu, nu li se pare corect dacă marile cor- corporații plătesc mai puține impozite decât uh, cetățenii particulari sau decât, uh, sau decât o librărie sau o mm, cafenea. Uh, aceste proiecte CCTB și CCCTB pot să schimbe acest lucru, uh, punând accentul pe factorii de impozitare reali, uh, evitând toate structurile care uh, permit planificarea fiscală pentru a minimiza povara fiscală a corporațiilor. Acestea fiind spuse, Uh, acest subiect uh, trebuie să fie pus pe agenda politică și putem îmbunătăți această propunere și va aș atrage atenția asupra unui aspect și anume că impozitarea în uh, economia digitală ține de impozitarea platformelor digitale. Google, Facebook, Apple, toate sunt companii care sunt digitale și nu au o prezență fiscală clară în Europa. Aceste companii pot să își permită să plătească impozite și am văzut cazurile um, împotriva Apple și împotriva Amazon, care țin de sistemul actual de impozitare corporatist care cere un sediu permanent uh, uh, care ține de o prezență fizică și uh, o propunere a mea și a lui Alana Masur este să includem impozitarea economiei digitale în propunere pentru a defini uh, prezența permanentă, incluzând prezența digitală, schimbând uh, cheia de alocare pentru a include reprezentarea digitală. Deci uh, Vă atrag atenția asupra acestui aspect pentru că am văzut în ultima lună o dezbatere binevenită în legătură cu felul în care ar trebui să fie impozitate aceste platforme digitale, cum ar fi Google sau Facebook. Un studiu rapid ne arată că în ultimii trei ani Facebook și Google au economisit 5 miliarde de euro uh, de impozite care ar fi trebuit plătite în Europa. În Franța apare o idee binevenită care bazează impozitul pe cifra de afaceri. la Lamassur și cu mine prefer, am preferat să includem această propunere în CCCTB și să demarăm CCCTB uh, în acest fel pentru companiile digitale. Mă opresc aici. Vă mulțumesc. Very helpful. Mulțumesc foarte mult, Paul, pentru acest rezumat foarte util al principalelor aspecte ale propunerii și acum o să-i dau cuvântul lui Alana Masur pentru a doua parte a textului cel referitor la baza fiscală consolidată. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă spun că îmi face o deosebită plăcere să particip la acest schimb de opinii cu uh, reprezentanții parlamentelor naționale și eu însumi am fost uh, membru al Parlamentului francez și ministru de finanțe. De aceea mă interesează în mod deosebit aspectele fiscale în activitatea mea actuală de eurodeputat. Trebuie să vă spun că în ceea ce privește materia fiscală este absolut um, imposibil ca Parlamentul European să pună sub semnul întrebării suveranitatea fiscală, să se uh, implice în acțiuni de imixtiune în activitățile parlamentelor naționale în acest sens. Se respectă tratatele în vigoare și deciziile nu se vor lua decât în cazul în care unanimitatea, deciziile luate cu unanimitate de către statele membre vor fi apoi confirmate de parlamentele naționale, adică de dumneavoastră. După cum, ar, după cum arăta Paul Tang, ne aflăm acum în fața a două probleme întrucâtva diferite. Probleme care au apărut în uh, urma crizei financiare de acum uh, aproximativ 10 ani și uh, care uh, au, uh, s-au întărit în urma unor scandaluri precum LuxLeaks. În urma mondializării au fost întreprinderi uh, multinaționale care își desfășoară activitatea pe cele cinci continente și încă în număr mare, care au profitat de diferențele dintre legislațiile fiscale dintre state pentru a scăpa de o bună parte din plata impozitelor. Sistemul nostru de impozitare a întreprinderilor la nivel național, așadar, după cum a arătat Paul, fusese conceput pentru economia secolului 20. Încă de pe vremea aceea existau exporturi în întreaga lume, însă o întreprindere care producea pentru lumea întreagă producea din țara sa de origine și prin lanțuri de producție, de distribuție, uh, exporta către celelalte continente. A doua lecție pe care am învățat-o de pe urma scandalurilor și crizelor trecutului a fost că, inclusiv în interiorul Uniunii Europene, în materie fiscală, există concurență între statele membre. Asta nu e neapărat rău, există concurență fiscală între statele membre, dar și în ce privește calitatea serviciilor oferite cetățenilor și prețurilor pentru aceste servicii. Dar concurența aceasta se face uneori în condiții neloiale, obscure și inechitabile. Motiv pentru care am, ne-am gândit la două modalități de acțiune și când spun noi Mă refer la Parlamentul European, Comisie, Consiliu și, la nivel internațional, și OCDE. Avem nevoie de un cod de bună conduită la nivel internațional și aici e OCDE-ul a propus un plan de acțiuni pe care noi înșine l-am transpus în cadrul a două directive europene, dar și noi, în interiorul familiei noastre europene, trebuie să ne adaptăm sistemul de impozitare a întreprinderilor astfel încât să menținem principiul concurenței fiscale între întreprinderi, dar în același timp să facem astfel încât principiile și regulile concurenței, care în toate celelalte domenii ale vieții Uniunii Europene se aplică, să se aplice și în domeniul fiscal, adică o concurență transparentă, loială și echitabilă. ceea ce presupune o definiție identică a uh, bazei impozabile în toate țările, în toate statele membre. Doar așa va exista o transparență reală prin intermediul ratelor de impozitare și nu prin uh, definiții diferite, adesea obscure și contestabile ale acestei baze impozabile. Sigur, există o dezbatere între, uh, între diferitele familii politice, între diferitele școli de gândire, dar cam aceasta este ideea de bază. Sigur că există și o economie digitală care își are propria caracteristică. Germania, când a deținut președinția G20, a organizat o reuniune în luna iunie a anului trecut, uh, apoi Franța mai recent, s-au gândit să pună accentul și pe acest aspect. Cu atât mai mult, acum, sub președinție estona. În domeniul economiei digitale, punem accentul pe o abordare care să nu fie specifică, cu impozit specific care să se aplice platformelor digitale exclusiv, ci pur și simplu să introducem într-un text uh, global al impozitării multinaționalelor a unui criteriu privitor la cifra de afaceri din domeniul digital, numărul de date cu caracter personal colectate și folosite, exploatate într-un stat membru, adică. Deci, în funcție de uh, acest lucru, o multinațională ar putea să fie mm, supusă impozitării într-un stat membru și pe lângă criteriul repartizării uh, impozitării între statele membre, ținând seama de vânzări, ținând seama de active, ținând seama de personal, vom adăuga deci la aceste criterii și numărul datelor cu caracter personal colectate și exploatate într-un stat membru. Există state membre care și-au manifestat reticența, nu în ce privește principiul ca atare, ci față de faptul că s-ar putea pierde venituri fiscale – Trebuie să fim atenți așadar. Mai întâi trebuie să ne asigurăm că dispunem, ceea ce nu e cazul în prezent, de un studiu de impact care să vizeze marile categorii de întreprinderi și toate statele membre pentru a vedea ce ar uh, presupune, cât de mare ar fi aceste pierderi din venituri fiscale față de sistemul anterior. Și un al doilea lucru la care ne-am gândit ar fi crearea unui fond, a unui sistem de compensări astfel încât într-o perioadă de tranziție, prin intermediul plus valorii pe care acest sistem ar putea produce în uh, anumite state membre, celelalte să fie în mod automat compensate. Cred că acesta este o, e o pistă de reflexie interesantă. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Și acum M-aș adresa invitațiilor noștri din Parlamentele Naționale. Domnul O'Donnell din Irlanda, primul vorbitor. Trei minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, noi, Irlanda, considerăm că aceasta e o dezbatere fundamentală. Și i-aș invita pe domnul Tang și domnul Amasur să vină să viziteze Irlanda. Este o uh, invitație călduroasă pe care le ofer. Eu fac parte din Comitetul Financiar, din, din Comisia pentru Finanțe din Parlamentul Irlandez. Noi am realizat un aviz amplu cu privire la această propunere CCCTB, Considerăm că din mai multe puncte de vedere ea încalcă legislația din țara noastră. Noi avem o rată de 2,5% cu care impozităm companiile, care este o rată transparentă, este o politică economică foarte importantă pentru noi aceasta, creează locuri de muncă și e în vigoare de foarte mulți ani. E rata, rata efectivă și rata reală sunt uh, extrem de transparente actuala propunere CCCTB considerăm că încalcă această regulă. Natura arbitrară a măsurărilor în ceea ce privește valoarea activelor și angajații este, uh, încă o dată, e vorba deci de o natură arbitrară, Apoi, s-ar reduce foarte mult baza fiscală în Irlanda prin aplicarea acestei propuneri, ceea ce ar afecta planificarea fiscală Apoi, uh, considerăm că s-ar opune uh, propunerilor BEPS și OCDE, la care se referea de-al minter și domnul Lamasur. Acelea se referă la problema la nivel global și se bazează pe mecanisme corecte din punctul de vedere al uh, stabilirii prețurilor la transfer. Deci, am prefera această abordare globală. Țara noastră, așadar, și Comisia, din, uh, Comisia Financiară din uh, Parlamentul Irlandei pune accentul, deci, pe această abordare globală. Comisia Europeană, în ultima sa evaluare la care de și domnul Lamasur făcea trimitere, când vorbim despre evaluare de impact, nu se regăsește, nu se oglindește în actuala propunere CCCTB. Vorbim de 0,4% din uh, PIB. Eu cred că această cifră nu ține seama de uh, faptul că noi, de exemplu, suntem o economie orientată către export. Măsurile pro propuse nu țin seama de acest lucru. Noi, în Irlanda, am putea să ne folosim de 50% din baza noastră fiscală corporatistă, adică peste 4 miliarde de euro. Aproape bugetul Parlamentului European <laughs> anual. Salutăm! Desigur că există o discuție pe marginea acestui subiect și ne dorim foarte mult să îmbunătățim felul în care funcționează sectorul fiscal, dar dar considerăm că propunerile pe care le face dumneavoastră din acest domeniu încalcă competențele fiscale ale Irlandei. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu e vorba de fond, ci doar de formă de, deocamdată în discuția noastră, spune domnul președinte, și vă rog să aveți bunăvoința de a respecta termenul de trei minute pe care vi l-am acordat. În niciun caz, oricum, nu se pune problema armonizării ratelor fiscale. Și acum, din partea Ciprului, următorul vorbitor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mai întâi de toate aș vrea să comentez pe marginea acestui raport, prezentându-vă poziția Parlamentului Ciprului. Comisia noastră a analizat subiectul, am, l-am discutat și în plen. Regulile de calcul al bazei fiscale împreună cu rata fiscală afectează veniturile fiscale. Prin urmare, ar putea produce un impact negativ asupra veniturilor fiscale, ceea ce ar însemna mai, puține, mai puțin bani la buget și deci mai puțin bani pentru a-i folosi în scopul măsurilor de sprijin social. Politica fiscală ține de competențele statelor membre pentru că acestea sunt, sunt uh, cele care răspund în fața cetă, cetățenilor. Propunerea CGTB are defecte majore și nu reflectă nevoile curente și viitoare ale unei țări. Studiul de impact al Comisiei Europene prezintă rezultate pozitive în general pentru investițiile europene, însă nu s-a făcut o evaluare corespunzătoare a modului în care s-ar putea, ar putea fi afectate negativ investițiile, mai ales în statele membre mici, cum este Ciprul. fiindcă resursele umane ar putea întâmpina dificultăți în a se ajusta la aceste modificări. Astfel de evaluări, așadar, privitoare la efectele negative posibile în anumite state membre, nu s-au făcut. Referitor la eludarea plății impozitelor, s-a discutat la nivelul OCDE de acest subiect cu planul de acțiune BEPS, pe care, pe care l-ați menționat, l-au menționat și uh, vorbitorii și uh, se regăsește subiectul și în directiva ATAD. Directiva ATAD, cum este ea numită, se implementează la nivelul statelor membre, însă măsurile cuprinse sunt insuficiente. Din evaluarea de impact se vede clar că nu există argumente solide și nu avem uh, avantaje de pe urma încălcării subsidiarității de către nivelul Uniunii Europene. S-ar putea strica echilibrele fiscale din statele membre. Fiindcă în momentul în care uh, ar intra în vigoare acordurile acestora din urmă, probabil că nu s-ar respecta CCCTB-ul. Nici baza juridică nu este corectă și considerăm că s-ar putea stabili un precedent uh, dăunător. Considerăm că este fundamental să se, adap- să se adopte cele două propuneri de directivă în car- din Carta Albă privind viitorul Europei pe care a publicat-o Comisia, iar scenariile alternative ne arată clar că nu acestea sunt propunerile care trebuie adoptate suntem o total împotriva acestor uh, propuneri. Mulțumesc, doamna, din partea ALDE, doamna Eric. Dear colleagues, I am happy to see these numerous amendments to the proposal Doamna Viring, dragi colegi, mă bucură faptul că avem aceste propuneri în față, multe dintre ele sunt constructive și interesante, în special în ce privește activitățile suplimentare. Salut uh, diferitele niveluri abordate în măsura în care ele sunt uh, uh compatibile cu propunerile. Trebuie să asigurăm Uh, că se mențin veniturile fiscale ale statelor membre. Deși propunerile actuale sunt imperfecte, trebuie să ținem seama de multele posibile avantaje pe care ele le-ar putea oferi întreprinderilor europene. Administrația suplimentară, birocrația în plus pentru statele membre ar fi insuficient, ar fi nesemnificativă față de reducerea poverii administrative care ar produce aceste propuneri. În felul acesta uh, vom putea să profităm la maximum de potențialul pieței interne și la nivel administrativ. De asemenea, s-ar crea o condiții echitabile și egale pentru multinaționale de care se vorbește mereu. Obiectivul nostru final ar trebui să fie acela de a stimula concurența în baza ratelor impozitare și a infrastructurii. To invest in... Trebuie să rămânem uh, uh atrăgători pentru investitori și nu putem acționa, desigur, din frică față de actualul sistem, dar trebuie să impunem și garanțiile necesare pentru a evita efectele negative. Unul, unul dintre modificările pe care ne la care ne-am gândit în acest sens ar fi să punem în aplicare ambele sisteme în același timp. Înțeleg că însă multe părți interesate au încă semne de întrebare. Mecanismul de rezoluție ar trebui însă să rezolve aceste probleme și să permită tuturor să se simtă în siguranță după ce CCTB și CCCTB se vor fi transformate în realitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea să mai spun că termenul de amendamente au fost... Uh, a trecut deja, cred că a fost la sfârșitul lunii septembrie. Domnul Vlasovici din Polonia, acum vă rog, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, domnilor și domnilor. Guvernul Poloniei susține acțiunile întreprinse la nivel european, astfel încât profiturile generate de activitățile de afaceri să fie impozitate tocmai în țara în care ele sunt generate. Considerăm că schimbările la nivelul regulilor aplicate în directiva ATAT vor permite statelor membre să facă pași înainte, există avantaje, dar și dezavantaje. Mai întâi, impozitarea personală este o parte foarte importantă a posibilelor profituri Desigur, statele membre sunt acelea care iau decizii cu privire la valoarea ratelor fiscale ca atare și în ce privește baza de impozitare. Cât privește CCCTB, avem unele semne de întrebare în legătură cu definiția transfrontalieră a eventualelor pierderi. O a treia problemă pe care am identificat-o se referă la anumite dispoziții speciale legate de capitalul propriu al fiecărei întreprinderi. Permă, cred că ar trebui să ne asigurăm că aceste soluții nu perturbă finanțele publice. Ne temem că, după consolidarea bazei fiscale și după aplicarea formulei, ar putea apărea probleme. O altă, un alt semn de întrebare pe care l-am uh, avut uitându-ne peste propunerea comisiei se referă la faptul că aceasta din urmă vorbea de transferul de competențe la nivelul uh, instanțelor administrative locale, respectiv europene. Dar locul efectiv al uh, generării profitului în acest caz n-ar mai conta chiar atât de mult. Și ultima problemă identificată de noi în propunerea CCCTB și respectiv CCTB se leagă de conformitatea și de respectarea principiului subsidiarității. Credem că statele membre sunt perfect capabile să elimine ele însele unele aspecte negative care se leagă de politicile fiscale aplicând măsuri locale sau naționale. Și m-aș referi la o lege din Polonia, din 12 iulie, al cărei obiectiv este tocmai acesta, să ne asigurăm că nu vor apărea probleme la nivel european de pe urma întregului proces. Considerăm că majoritatea statelor membre nu au pus de plin în aplicare, nu au realizat de plin uh, analize interne pertinente. Trebuie deci să, să cunoaștem mai multe date, să avem mai multe detalii ca să ne asigurăm că nu vor apărea probleme. Și în încheiere, sper să se încheie activitatea pe marginea acestui proiect și sper că noul regulament se va dovedi util și pentru cei de la nivel național și de la nivel european. Mulțumesc și acum domnul Fiedler din partea Cehiei. Legislativní inițiativa CCTB a její druhá fază. mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește baza fiscală comună a societăților și baza fiscală comună consolidată a societăților, este vorba de încercarea Franței și Germaniei de a-și proteja propriile piețe care nu sunt flexibile, sunt ineficiente și nu sunt suficient de competitive. Metodologia de calculare a bazei fiscale consolidate comună a societăților este dăunătare unor economii în creștere, cum este cea a Republicii Cehă. Această metodă de calculare poate fi modificată fără aprobarea statelor membre, ceea ce va fi, în mod evident, în beneficiul marilor corporații franceze și germane. Ne împotrivim unei asemenea idei principial și atitudinea eurosceptică este în creștere în Uniunea Europeană. Cerem oprirea acestei propuneri uh, legislative și organizarea unor referendumuri pentru apartenența la Uniunea Europeană în toate statele membre ale Uniunii Europene și doar după organizarea acestor referendum mai putem să discutăm despre asemenea inițiative legislative, pentru că politicienii au înșelat cetățenii prin diferitele inițiative apărută după tratatul de la Lisabona. Deja am demarat uh, acțiuni în acest sens în Republica Cehă. Eu sunt candidat uh, într-un partid care va din partea unui partid care va participa la alegerile din Cehia și oamenii vor primi dreptul de a lua singuri decizii în acest sens. Sper că cetățenii um, vor trimite Uniunea Europeană acolo unde este locul acesteia și anume în uh, arhivele experimentelor eșuate din uh, istorie și în legătură cu CCCTB, aș dori să revin la o idee pe care am exprimat-o deja. Nu există nicio soluție universală care să fie valabilă pentru toată lumea, pentru toate economiile. Vă mulțumesc! Fabio de Masi are cuvântul din partea GUE, membru al Parlamentului European. Trei minute. Vă mulțumesc. Sunt în continuare membru al Parlamentului eh, European, am devenit și membru al Bundestagului German, speram că o să primesc șase minute datorită calității mele duble, însă văd că nu este posibil. În primul rând, sunt de acord cu cele spuse de Paul Tang. Tax, eh, sistemul fiscal nu mai eh, este adecvat. 60% din relațiile comerciale se desfășoară în contextul unei uh, cooperări și nu putem să combatem evaziunea fiscală doar uh, ocupându-ne de transferul uh, prețurile de transfer și așa mai departe. Însă armonizarea sistemului fiscal nu este un obiectiv în sine. Pentru mine, criteriul cel mai important este dacă multinaționale cum ar fi Apple și Google vor plăti mai multe taxe după introducerea acestei uh, propuneri. Și în acest punct de vedere am câteva preocupări la care mă voi referi în continuare. În primul rând, putem să armonizăm baza fiscală, însă dacă nu există un nivel minim uh, fiscal, o cotă minimă, ceea ce nu putem impune în temeiul tratatelor actuale, competiția va fi și mai acerbă. Apoi, baza respectivă poate fi definată într-un mod mai larg sau mai restrâns și în acest punct de vedere am îngrijorări uh, specifice. mă gândesc la faptul că, de fapt, Comisia Europeană permite recunoașterea unor pierderi transfrontaliere înaintea definirii consolidării uh, bazei fiscale. Acest lucru se va duce la situația în care anumite state membre, și am auzit de, de, acest, uh, de acest lucru în această dimineață, anumite state se vor uh, Uh, împotrivi unei baze fiscale consolidate atâta vreme cât pe plan uh, european nu se, poate, nu se va putea stabili cât de mari sunt profiturile și apoi cum le vom defal- defalca în funcție de statele membre unde se desfășoară societatea comercială respectivă uh, activitățile. Apoi, nivelul de taxare. Am înțeles că este vorba de un nivel minim care poate fi depășit de anumite state membre care doresc să fie mai, uh, mai ambițioase, însă acum se pare că se discută de fapt de un plafon maxim ceea ce nu ar putea fi respectat și ar putea, ar putea face nevoia de a, de, de exista, de a fi introduse măsuri de combatere a evaziunii fiscale pe plan internațional. Apoi, uh, să nu uităm că există o gamă largă de standarde de contabilitate. Deci, și dacă există o bază fiscală comună și standarde uh, diferite de contabilitate, acest lucru nu înseamnă decât o portiță deschisă diferitelor firme de consiliere uh, internaționale. Apoi există la articolul 9 o super deducere și considerăm că această superdeducere, la fel ca și um, uh, firmele pentru brevete care funcționează doar într-o cutie poș- poștală, s-ar uh, traduce într-un, uh, într-un efect contrar cu cel uh, dorit, pentru că deja există o politică de austeritate în Uniunea Europeană și cred că avem nevoie de un grad mai mare de justiție și din punctul de vedere al uh, sistemelor fiscale existente în Europa. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Uh, poate cereți cele trei minute suplimentare la Berlin. Și acum, din num- în numele României, are cuvântul domnul Oprea. Important și sigur că preocupă toate statele membre. Și aș vrea să vă spun că România sprijină abordarea în două etape a bazei comune de impozitare a întreprinderilor a bazei comune de consolidare a impozitului pe profit, cele două CCTB și CCCTB, în contextul inițiativei de creare a unui sistem fiscal echitabil, competitiv și stabil în Uniunea Europeană. De asemenea, subiectul referitor la uh, necesitatea taxării economiei digitale, cred că este un subiect care preocupă uh, iarăși uh, toate statele membre și sigur că aici toți vom fi de acord și vom sprijini ideea taxării uh, economiei digitale. Cu toate acestea, avem îngrijorări cu privire la a doua etapă a bazei fiscale consolidate, datorită impactului posibil asupra veniturilor bugetului național. Așteptarea pentru o impozitare corectă este ca profitul să fie impozitat acolo unde se produce. Soluțiile care trebuie identificate nu ar trebui să dezavantajeze anumite state membre. Și de aici întrebarea pentru domnul Lamassoure, cum vede funcționarea fondului de compensare? Mulțumesc! Thank you very much, as I said, at the end of... Uh... Vă mulțumesc! După cum am spus, într-adevăr, la sfârșitul dezbaterii o să dăm din nou cuvântul raportorilor și sunt sigur că domnul Lamasur vă va răspunde la această întrebare. Acum este rândul domnului Lohi din Finlanda. Kiitos puheenjohtaja. Suomikin pitää tätä järjestelmän, jos Vă mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește CCTB, Finlanda poate fi de acord cu obiectivele acestea. Este o propunere importantă pentru buna funcționare a pieței interne și pentru evitarea uh, planificării fiscale agresive. Însă aici discutăm de un proiect cuprinzător, armonizat, a, de, de armonizare a impozitării uh, societăților comerciale și așa cum s-a spus, deja există probleme cu pierderile transfrontaliere care pot fi deduse sau nu. societățile comerciale ar trebui să fie taxate acolo sunt uh, create, generate profiturile. Trebuie să, ținem, trebuie să ne întrebăm dacă formula aleasă este cea potrivită. Poate că nu întotdeauna se ține cont de imobilizările necorporale, de exemplu, pentru că nu se reflectă locul unde este generată valoarea, unde este generat uh, profitul. Economia digitală, într-adevăr, trebuie să fie mai bine taxată. Este un obiectiv cu care suntem de acord. Google, Facebook și celelalte companii uh, similare trebuie să își aducă contribuția uh, echitabilă din punctul de vedere al taxelor plătite. De asemenea, aș dori să spun că dacă obiectivul este de a mm, crea două sisteme de taxare. Ne întrebăm dacă nu cumva am uh, crea un grad prea mare de birocrație pentru a gestiona cele două sisteme fiscale. Deci privind cu ochi foarte buni obiectivele, însă dacă ne gândim la suveranitatea statelor, cred că trebuie să discutăm foarte mult înainte de a putea înregistra progrese. Vă mulțumesc din partea Parlamentului European. Brian Hayes uh, are cuvântul acum și dacă nu mă înșel, nu ne părăsiți. Da, nu am planul în acest sens uh, în acest moment, domnule președinte. În legătură cu uh, cele spuse de antevorbitorul meu, sunt chestiuni foarte, foarte importante nu cred că ar trebui să ne grăbim tocmai datorită problemelor care au fost uh, amintite și cred că trebuie să respectăm două principii în dezbaterea noastră. În primul rând, niciun stat membru nu poate fi obligat să facă ceva care nu uh, este în interesul său național. Și salut uh, cele spuse de colegul meu, Alena Masur, din Franța, care a insistat asupra faptului că principiul uh, unanimității va fi respectat în această propunere. Nimeni nu va fi forțat să accepte un lucru pe care nu-l dorește. În al doilea rând, niciun stat membru nu va fi forțat să accepte o propunere care îi va reduce uh, baza uh, fiscală și este o chestiune fundamentală din punctul meu de vedere. Foarte mulți colegi s-au referit la următorul lucru. Până acum, evaluarea Uh, impactului acestei uh, propuneri nu este foarte credibilă. Vă pot da un exemplu din uh, Irlanda. Jumătate din veniturile fiscale impuse societăților comerciale, jumătate din acestea vin de la șapte mari companii multinaționale care au sute de mii de angajați care trăiesc în comunități, adev- în comunități adev- adevărate, reale, uh, Însă, uh, două treimi din uh, aceste societăți comerciale ar putea fi uh, afectate în mod dăunător în urma acestei propuneri, de exemplu. Deci este o problemă care afecte, afectează statele de mici dimensiuni, puternic, cu societăți puternic industrializate, care nu au trecut printr-o revoluție industrială în anii 60 și în anii 70 și care, așa cum a spus uh, Paul, s-au îndepărtat de economie bazată pe industrie. Există șapte state membre care au redactat avize motivate pe marginea acestei propuneri. Mai avem foarte mult de făcut pentru a pentru a ține cont de părerea parlamentelor naționale uh, respective. Nu putem pur și simplu să ignorăm uh, aceste parlamente naționale. Uh, și, și părerea minorității trebuie să poată fi exprimată în această uh, dezbatere. Este vorba de o încercare a statelor uh, membre de dimensiuni mai mari de a persecuta din anumite puncte de vedere um, statele membre de dimensiuni mai mici taxarea economiei digitale nu se bazează pe principiul profitului, ci pe, profit, pe principiul cifrei de afaceri. Dacă așa se întâmplă lucrurile, acest lucru ar fi în favoarea celor mai mari uh, multinaționali care ar putea să absoarbă, să facă față unei pierdere a profitului în comparație cu uh, societăți comerciale de dimensiuni mai mici. și va exista percepția că se taxează un uh, sector, un anumit sector al economiei, um, a căror proprietari se regăsesc în Statele Unite ale Americii și s-ar putea să se consideră că este o politică agresivă față de mm, aceste societăți comerciale americane. Deci cred că trebuie să mai clarificăm multe aspecte din acest punct de vedere. Mulțumesc. Uh, doamna Pulsen din Danemarca, dacă nu așa, are acum cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Cu microfon, dacă se poate. Mulțumim. Danemarca. Se află într-o situație similară cu cea descrisă de colegul nostru din uh, Irlanda. Suntem o țară care are avea de suferit în urma acestei, uh, acestei noi reglementări. Însă partidul din care fac eu parte susține această uh, propunere. Ne dorim o propunere care, cel puțin în fazele inițiale, să, eh, să prevadă funcționarea unui fond de compensare, o propunere însă care să uh, permită oprirea acestei curse în, care nu duce decât la erodarea uh, veniturilor uh, fiscale de care se bucură uh, statele europene. Majoritatea partidelor din uh, Danemarca consideră că există probleme legate de această propunere din punctul de vedere al principiului subsidiarității. Însă, Trebuie să, ne, trebuie să înțelegem că principiul subsidiarității a devenit uh, o formalitate, pentru că deja de mult timp am, ne-am pierdut adevărata suveranitate în fața marilor societăți comerciale uh, multi, multinaționale. Suntem obligați, drept urmare, ca în Europa să găsim un model de pe urma căruia uh, cu toții să avem de, de profitat, pentru că dacă nu, până la urmă, suntem banii noștri sunt uh, cei pe care îi uh, pierdem. Propunerea și varianta raportorului, rapor, raportorilor din Parlamentul European mi se pare că este mult mai bună decât propunerea care a venit din partea Comisiei Europeană. Nu este vorba doar de evaziune fiscală, dar și de evitarea uh, plății uh, impozitelor. Un al patrulea, un alt criteriu important ar trebui să fie cel al uh, impozitării economiei digitale. Baza fiscală din Danemarca este cuprinzătoare și, după cum am spus, ea ar urma să fie redusă în urma acestei propuneri. Însă, principial, sunt de acord cu obiectivul, cu, cu această propunere, chiar dacă nu în uh, forma sa uh, actuală. Există anumite propuneri legate la o situație specială a cheltuielilor uh, pentru cercetare și dezvoltare, de exemplu. Nu știu dacă formula adoptată este cea optimă și cred că antevorbitorii mei care s-au referit la faptul că mai avem multe de discutat au, au dreptate, însă din punctul de vedere al partidului din care fac parte, e, cred că este o cale pe care nu o putem evita. Vă mulțumesc. Domnul Balauras, din partea Greciei, are cuvântul acum. Είμαστε σύμφωνοι για θέσπιση και Vă mulțumesc, domnule președinte. Considerăm că avem nevoie de un set comun de norme pentru impozitarea societăților comerciale, a companiilor care fac parte din grupuri, din consorții multinaționale. Aș dori să vă atrag atenția că mai ales în Grecia există un grad mare de evaziune uh, fiscală Există niște liste faimoase, la binecunoscuta listă Lagard, pe care, dar și alte, o listă care are alte, și alte nume. Și cred că trebuie să dăm dovadă de mai multă hotărâre. I-am ascultat pe antevorbitorii mei și un lucru m-a frapat. Multinaționalele plătesc o trăime din impozitele ponderate pe care le, plătesc, le, le plătește o mică li, librărie sau o fabrică de mici dimensiuni sau o mică exploatație agricolă. Deci multinaționale plătesc doar o trăime din cât plătesc toate aceste uh, societăți comerciale de dimensiuni mai mici. Nu cred că ar trebui să ne atingem de suma respectivă de 750 de milioane de euro pentru baza fiscală comună a societăților comerciale. Suntem de acord cu derogarea prevăzută pentru deducerea cheltuielilor care se îndreaptă înspre cercetare și dezvoltare și cu inovarea care să nu afecteze veniturile fiscale există și alte măsuri care, din punctul nostru de vedere, vor avea un impact pozitiv, pentru că vor contribui la reducerea uh, datoriilor uh, sectorului uh, corporatist și vor reduce riscurile reprezentate de gradul mare de, îndator- de îndatorare a acestor societăți comerciale. Când vine vorba de economia digitală, cred că trebuie să discutăm de un cadru mult mai larg și aș dori să repet un lucru afirmat deja de mai multe ori, un lucru frapant din punctul meu de vedere. Google și Apple în ultimii trei ani nu au plătit 5, uh, 5 uh, miliarde de euro de taxe pe care ar fi trebuit să le achite în Uniunea Europeană. Deci este o imensă gaură neagră din punctul de vedere al veniturilor fiscale și cred că trebuie să facem ceva pentru a acoperi această lacună, dacă Uniunea Europeană dorește să meargă înainte. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult și pentru că ați respectat atât de bine timpul uh, acordat și acum are cuvântul doamna Regner, um, eurodeputată, din partea Austriei, raportarea din umbră în Comisia Jurii, care a adoptat deja acest raport. Vă mulțumesc colegului din Cehia. Mm, Ratele de impozitare au scăzut de la 35% în anii 90 la 25% astăzi, deci, într-un fel, ar trebui să fie un mesaj foarte clar că trebuie să acționăm. Voi trece la limba germană acum, dacă îmi dați voie, puteți să vă puneți căștile. În Comisia pentru Afaceri Juridice a Parlamentului European m-am ocupat de această propunere de regulament și directivă, o propunere pe care deja am uh, votat-o și aș dori să vă transmit câteva elemente care s-au bucurat de acordul uh, și aprobarea eurodeputaților. În primul rând, am votat cu o majoritate ne-am bucurat, ne-a bucurat faptul că există un pachet. Deci, pe lângă baza fiscală comună, ar trebui să uh, aibă loc și consolidarea. Un element important pentru pachetul uh, final este definirea locului unde se desfășoară activitățile digitale. Știm foarte bine că uh, întreprinderile, societățile comerciale au posibilitatea să-și desfășoare activități uh, uh, transfrontaliere și la măsura 1 uh, am respectat din acest punct de vedere prima măsură din programul BEPS sau OCDE și am ales definiția prevăzută în acest punct. Și aș dori să mai amintesc două puncte care din punctul meu de vedere sunt de asemenea foarte importante și care s-au bucurat de o susținere din partea majorității membrilor uh, Comisiei pentru Afaceri Juridice și anume plafonul de 40 de milioane de euro din punctul de vedere al domeniului de aplicare. Deci toate întreprinderile care chiar pot fi definite ca fiind mari, um, depășind plafonul de 40 de milioane, urmează să fie acoperite de domeniul de aplicare și, în ultimul rând, aș dori să insist asupra derogărilor pentru cercetare și dezvoltare, un domeniu unde ar trebui să există un sprijin uh, public și nu subvenții uh, ușurări fiscale. Deci, până la urmă, Comisia pentru Afaceri Juridici, Juridice, care nu este considerată a fi o comisie foarte Uh, progresistă în Parlamentul European a reușit să adopte o propunere uh, îndreptată înspre viitor și poate este un lucru de care ar trebui să țineți cont și dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Guarieri din Italia. Yes, thank you very much. Da, vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, susținem conținutul acestor propuneri. Trebuie să fim conștienți pe deplin că folosim instrumente învechite pentru a răspunde la provocările economiei digitalizate, globalizate. În această nouă lume, profiturile pot fi înregistrate în tot felul de destinații și se pot combina uh, planificarea agresivă fiscală și uh, se pot aloca uh, câștigurile unor surse non-materiale, cum ar fi drepturile de, de proprietate intelectuală. Susținem un sistem de impozitare mai corect și mai puțin fragmentat pe piața unică. În acest context, ambele propuneri ar trebui să fie susținute Eh, cooperarea europeană în acest subiect, atât în Uniunea Europeană și în zona euro, a fost inadecvată până acum și Uniunea Europeană se confruntă cu intransigența și rigiditatea anumitor state membre. Există mm, și însă contraargumentele lor nu sunt convingătoare. În primul rând trebuie să insistăm ca, ca o bază comună fiscală nu înseamnă că un stat va trebui să introducă un nivel minim național. Nu înseamnă nici că uh, se pun bariere împotriva concurenței în, între ele. Deci, uh, uh o asemenea ta- bază fiscală o, comună ar închide lacunele de care se folosesc marile corporații. Și un CCCTB ar, baza fiscală ar fi împărțită între statul membru unde opera funcționează în, în funcție de dimensiunea activității și este un semn bun că multe companii susțin această idee prin, din ideea că va reduce costurile de conformitate. Și trebuie să spunem foarte clar că această bază comună de impozitare va crește concurența între statele membre, nu o va reduce. Și, deci dacă într-adevăr am avea o bază armonizată, ar exista o presiune mai mare în jos asupra ratelor de impozitare. Acest lucru o, pre, o, o confirmă uh, datele și susțin uh, ideea unei evaluări riguroase de impact. Această evaluare trebuie și ar put, trebuie să fie implementată și consolidată. Vă mulțumesc. Din Malta, domnul Busutil. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă asociez cu, soci- cu colegii din Irlanda și Cipru care au articulat opoziția față de aceste propuneri. Ca și ei, consider că aceste propuneri încalcă principiul subsidiarității aceste, aceste puteri sunt puteri fiscale care sunt în mandatul național Cea, și înseamnă că această propunere subminează principiul subsidiarității. Însă și mai mult aceste propuneri ar putea să aibă un impact foarte negativ asupra economiilor anumitor state, ceea ce ar putea să aibă repercusiuni uh, Uh, serioase în ceea ce privește venitul fiscal și crearea de locuri de muncă. Și nu putem să ne dorim ca aceste probleme să dispare. Sunt probleme reale cu care se confruntă multe state membre. Trebuie să ținem cont de aceste dificultăți. Se pare că există o propunere de a uh, se, de a se face un fond de compensare pentru a ajuta pe cei care vor fi a, afectați negativ. Și atunci apare întrebarea de ce să dăunezi unei de ce să aduci daune unei țări pentru a o compensa după aceea? Eu vin dintr-o țară, domnule președinte, care este foarte pro-europeană și chiar și în țara mea oamenii nu pot să înțeleagă de ce se fac aceste propuneri și de ce Uniunea Europeană vrea să se implice în aceste probleme. Există un sentiment că Uniunea Europeană nu face suficient în domeniul unde ar trebui să acționeze mai mult, însă se implică în, mm, alte aspecte unde nu ar trebui să-și bage nasul, ca să spunem așa. Deci a apărut o, un sentiment, un anumit sentiment anti-european și știm că acest lucru a dus la Uh, consecințe destul de negative în alte state, ca să nu vorbim de apariția partidelor populiste peste tot în Europa. Deci cred că ar trebui să fim foarte precauți în legătură cu aceste propuneri care uh, sunt contracarate de câteva de o serie de state membre și trebuie să ținem cont de opoziția acestor state membre. Vă mulțumesc, mă întorc la Parlamentul European, domnul Carthy, raportor din umbră din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Nu aș dori să reiterez ceea ce au spus și alții, însă pentru a pune lucrurile în context politic, eu personal susțin puternic strategia industrială a statului meu, care nu se bazează doar pe stimulente fiscale pentru multinaționale. Pentru un stat mic ca și Irlanda, aceste, acești, acești factori vor avea un rol uh, întotdeauna. Vrem să avem o strategie mai durabilă și există preocupări în Irlanda că ați asemenea propuneri legate de CCCTB, CCCTB ar putea să afecteze uh, negativ uh, posibilitățile uh, noastre de a percepe venituri. Noul sistem ar putea să pună capăt posibilității multinaționale de a-și redirecționa profiturile bineînțeles, pentru ca uh, taxarea, impozitarea unitară să funcționeze, trebuie ca aceasta să fie globală și CCCTB la nivelul Uniunii Europene se confruntă cu riscul că mm, aceste companii ar putea să părăsească total Uniunea Europeană. Deci o, o abordare doar în Uniunea Europeană Uh, ar putea să exacerbeze uh, acest, uh, această problemă și să ducă profiturile total în afara Uniunii. Există doar măsuri limitate pentru a împiedica transmiterea veniturilor în afară. O opțiune ar fi să includem orice venit uh, extern. Am, uh, multinaționalele ar putea să evite plata de impozite uh, stabilindu-se în afara Uniunii Europene și ar putea să devină entități externe folos, folosirea unor, uh, unei contabilități globale consolidate ar putea să prezinte anumite avantaje. Uh, așteptăm uh, un studiu care arată de scăderea bazei de impozitare în Uniunea Europeană datorită consolidării, fără vreun beneficiu considerabil dacă s-ar trece la o abordare de impozitare unitară în același timp. Mă preocupă și uh, relatările în ceea ce în, în legătură cu măsurile anti-evaziune fiscală care ar putea fi legate de CCCTB. Uh, trebuie ca toate, uh, ca întregul spectru politic să susțină propunerile de impozitare este ceea ce cer uh, cetățenii Uniunii și asta ar trebui să mm, ceară și uh, Parlamentul. Vă mulțumesc, următorul vorbitor din Portugalia, domnul Paira. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Încep cu câteva observații în legătură cu poziția Parlamentului portughez. Am avut un raport adoptat de atât de, că, de Comisia Bugete, unde sunt vicepreședinte, cât și uh, Comisia pentru Afaceri Europene. Acest raport este în general pentru CCCTB, în primul rând pentru că considerăm că respectă principiul subsidiarității din motivul că obiectivul nu ar putea fi atins uh, descentralizat. Deci nu putem înainta individual spre acest obiectiv. Avem nevoie de reguli comune. Deci uh, trebuie să se acționeze la nivelul Uniunii. După aceea, principiul proporționalității este respectat, măsurile sunt adecvate și necesare pentru a atinge aceste obiective. În esență, suntem în favoarea acestei propuneri, sunt anumite lucruri care pot fi discutate, pragul, mm, considerăm că pragul de 15 milioane este prea mare, ar trebui să fie mai scăzut și, în general, de vreme ce nu am foarte mult timp la dispoziție, voi încerca să rezum poziția noastră, însă aș dori să vă prezint gândurile mele după ce am ascultat pe colegi. Este foarte clar că pentru anumite state, nu neapărat state mici, Irlanda a vorbit ca și cum statele mici ar, ar avea o, o opinie consolidată. Și Portugalia este un stat mic, dar are o poziție diferită. Uh, nu este aici vorba de dimensiunea unui stat sau uh, aceste aspecte. Cred că trebuie să ne uităm la uh, metodologie, să, discut, să nu discutăm uh, uh, fără o evaluare de impact completă. Primul pas ar fi, uh, în, în momentul discuției, ar trebui să discutăm dacă este corect, just, că anumite state au uh, diferite modalități de a calcula baza fiscală și folosesc acest lucru pentru strategii de planificare fiscală și anumite companii beneficiază și anumite state beneficiază în, din, de pe urma anumitor companii. Deci ar trebui să avem o claritate aici. După ce purtăm această discuție și sper că vom uh, putea fi de acord asupra anumitor principii, putem trece la un al doilea pas și să avem o evaluare de impact uh, cât câștigă și cât pierde fiecare sector și fiecare stat. Și nu cât, cât de mult, ci de ce. Irlanda, folosesc exemplul Irlandei, pentru că este mai ușor. Este datorită regulilor în legătură cu baza fiscală sau datorită nivelului uh, de impozitare. Irlanda a avut un nivel foarte scăzut de impozitare timp de mulți ani și din acest un motiv pentru care beneficiază. Nu sunt complet sigur de ce ar pierde 50% din aceste venituri. Trebuie să știm cât de mult ar pierde o țară și de ce. După ce facem o asemenea evaluare de impact, am putea să vorbim în cunoștință de cauze. Și fondul de compensare de care vorbea domnul Lamassur, va fi necesar pentru că, bineînțeles, statele care vor pierde, și acest lucru a fost acceptat în unanimitate, vor trebui să fie compensate într-un fel și în asemenea fond ar, trebui, ar putea să ajute. Vă mulțumesc. Înainte de a da cuvântul următorului vorbitor, dați-mi voie să vă spun că este ultimul vorbitor din uh, Parlamentele Naționale. După aceea mai avem încă doi vorbitori din partea Parlamentului European sunt, ne încadrăm în timp. Dacă mai sunt o, o intervenție sau două, putem să uh, le acordăm. Ultima intervenție din partea Parlamentelor Naționale, domnul Kramer din Austria. Mulțumesc, domnule președinte. Fără a intra în detalii în legătură cu pierderile transfrontaliere și alte subiecte care au fost subliniate de Paul Tang și de alții, aș susține o Uh, rată de impozitare minimă sau coridoare fiscale. Ar trebui să existe uh, gemensiamezi cu CCCTB și aceste lucruri ar trebui să meargă împreună, pentru că altfel va avea loc o canibalizare a uh, impozitelor corporatiste care va continua. Și trebuie să oprim acest lucru pentru că doar companiile foarte mari și doar uh, Persoane fizice foarte bogate beneficiază de aceste rate fiscale, școlile, pensiile, spitalele nu beneficiază de aceste rate de impozitare, sunt susținute de noi toți și cei care au rezultate foarte bune ar trebui să plătească corect și corespunzător la fel sau cel puțin la fel ca și IMM-urile sau contribuabilii. CCCTB, da, da, doar, dar doar cu uh, rate minime și coridoare fiscale, pentru a exista posibilitatea ca statele care încă sunt pe calea dezvoltării economice să ajungă uh, nivel, la nivelul Austriei sau Germaniei, care nu trebuie să mai prindă din urmă uh, Uniunea Europeană. După aceea, principiul subsidiarității, eu întotdeauna l-am înțeles ca uh, nivel, la nivel comunitar, regional, local, eu, european. În funcție de politica pe care o vrei să o implementezi, nu uh, întrebarea nu este cine este responsabil acum, ci la ce nivel este cea, cel mai eficientă. Și dacă vorbim despre impozitarea companiilor care uh, acționează în 7, 8, 28 de state europene, cred că impozitarea și felul în care sunt impozitate trebuie să fie bineînțeles la nivel european. Pentru că aceste companii funcționează la nivel european în multe părți ale Europei și dacă dăm curs principiului de subsidiaritate, dacă le înțelegem corect, ar trebui să concluzionăm că, într-adevăr, aceste taxe și impozite trebuie să fie plătite la nivel european. Vă mulțumesc. Acum Înainte de ultimul vorbitor, domnul Sand, din partea și de din Parlamentul European. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este păcat că această dezbatere în legătură cu evaziunea fiscală și abuzurile fiscale a fost deraiată. Uh, obiectivul a devenit scăderea uh, competiției fiscale, după părerea mea Uh, și a curții de conturi. Uh, concurența fiscală este un obiectiv uh, legitim. Există anumite state care sunt dezavantajate datorită practicilor altor state. În Uniunea Europeană, concurența fiscală este deja uh, constrânsă de sta- pactul de stabilitate și creștere statele trebuie să, să găsească alte surse de venit uh, pentru a compensa pierderile fiscale. Um, um, spre armonizarea fiscală printr-o bază fiscală comună, consolidată, nu se justifică din punct de vedere politic și uh, uh, economic. Nici măcar Statele Unite nu au o asemenea bază fiscală comună. Există așadar deja atâtea restrângeri asupra statelor membre în legătură cu gestiunea bugetară. Dacă statele membre pot să facă mult mai multe pentru a lupta împotriva abuzurilor fiscale. Cheia aici trebuie să fie transparentă. Și aici acordul între Statele Unite și multe uh, administrații fiscale uh, europene uh, poate să fie un exemplu. De ce nu merg uh, administrațiile fiscale naționale mai departe, publicând anual uh, lista uh, actorilor uh, fiscali uh, și uh, făcând publice ratele de impozitare și impozitele plătite de către multinaționale. Corelarea cu cifra de afaceri pot să, poate să fie uh, verificată și uh, ratele pe medii pe industrie ar putea să fie un alt instrument pentru a lupta împotriva evaziunii fiscale. Ar putea să se identifice așadar dezechilibrele dintre cifra de afaceri și veniturile fiscale. crearea unor noi instrumente la nivel european ar fi contraproductive și nu ar fi în beneficiul statelor membre. Obiectivul la nivel european ar trebui să fie susținerea transparenței uh, atât la nivelul Uniunii Europene cât și la nivelul OCDE. Vă mulțumesc. Acum Pervanș Beres din Franța. Trei minute. Uh, les interventions se suivent. Mulțumesc. Discursurile vin unele după altele și unele seamănă între ele. Dar din ansamblul acestor uh, discuții trag concluzia că proiectul ăsta pare prost pregătit, la repezeală, pe genunchi și că ar trebui să mai lucrăm la el. Totuși, de la începutul uh, mandatului acestui Parlament, atât cetățenii, alegătorii și la nivel național și la nivel european, se concentrează foarte mult, fac presiune asupra noastră din ce în ce mai mari pentru ca noi să luăm măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale. Și asta se vede inclusiv la nivelul Consiliului. Or, CCTB și CCCTB corespund exact acestor abordări. Știm cu toții că statele noastre membre au dificultăți în a-și finanța în prezent serviciile publice, pentru ca acesta să se poată lupta cu inegalitățile și așa mai departe. Pentru că avem noi mijloace de producție. Je serai neuf. C'est la deuxième proposition que la Commission met sur la table. de multă vreme există un grup de lucru, grupul de lucru al doamnei Primarolo, care se ocupă de fiscalizarea întreprinderilor. A existat o formă de, de, de concurență, concurență neliberă și concurență falsificată între statele membre și vedem acum tocmai consecințele ei. Deci, nu mai înțeleg în ce direcție trebuie să ne îndreptăm în discuția asta. Majoritatea dintre noi ne vom întâlni la Tallinn peste câteva zile la conferința pe marginea articolului 13 tocmai pentru a discuta de o colectare mai eficientă a impozitelor. Păi dacă este obiectivul nostru, cred că ar trebui fiecare dintre noi, în felul său, să, se să ne mobilizăm pentru a obține rezultate în baza acestor uh, uh, propuneri utile ale Comisiei. Și am să vă spun care este îngrijorarea mea. Mă pornesc de la ce se întâmplă în țara mea. Sigur, nu e singura în această situație, uh, și e adevărat că eu sunt eurodeputat, dar totuși mă uit și la ce se întâmplă în țara mea de origine. Vorbeam, deci, în Franța de o impozitare a societăților pe o bază franco-germană. Asta e o nouă idee care se eh, va instala pe piața internă, va prinde rădăcina acolo și în urma acestei idei discuția noastră o va apuca pe o turnură foarte diferită. Va apuca o turnură foarte diferită, va lua o turnură foarte diferită. De aceea cred că nu, mult mai bine n-ar fi să discutăm la nivel european. La chestiune de fiscalitate. Cred că mult mai util ar fi, de exemplu, să introducem în dezbatere problema fiscalizării economiei digitale, înțeleg la fel de bine problema suveranității și a subsidiarității. Totuși, cred că e nevoie de o complementaritate și asta se transpune într-o marjă de manevră mai bună pentru o mai bună fiscalizare și la nivel național și la nivel european. Mulțumesc foarte mult, Pervanș Beres. Înainte de a le da cuvântul raportorilor, aș dori la rândul meu să fac câteva scurte observații. Mai întâi, de ce discutăm de subiectul acesta? Motivul e limpede. Unii dintre noi și mulți dintre economiști consideră că unele texte nu sunt în măsură să stimuleze investițiile, ci să pună mâna pe banii care consideră alții că ar trebui să se afle în bugetele altor țări. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun, acesta nu e un efort de armonizare a ratelor fiscale, ratelor de, imp- de impozitare și niciun efort de a pune capăt concurenței fiscale sau suveranității statelor membre. În niciun caz nu despre asta e vorba în aceste propuneri. Din punctul meu de vedere, propunerea asta e formidabilă, pentru că la nivel strategic ea profită de ă, șansa aceasta pentru a transforma sistemul fiscal într-un sistem mai modern care permite o mai bună colectare a taxelor, inclusiv pentru marile corporații iar cetățenii ar fi în felul acesta protejați de o creștere a impozitării uh, în țările în care nu reușesc, nu au reușit până acum să colecteze impozite de la aceste mari companii. Voi încheia spunând ceva la care s-a referit și colegul din Portugalia. Această dezbatere nu e o dezbatere între statele membre mari și mici. Este o dezbatere între cei care cred că au de câștigat de pe urma actualei situații și cei care cred că, ar, că pierd de pe urma actualei situații. Sigur că despre subiectele acestea trebuie să se discute și trebuie ascultate vocile tuturor și ale celor mari și ale celor mici și ale celor care consideră că au de câștigat și care n-au de câștigat și stânga și dreapta și tocmai de aceea E foarte bine că am avut această schimb, acest schimb de opinii, chiar dacă a fost suficient de scurt, dar e o idee, e o, un, un lucru bun că a fost organizat și cu siguranță trebuie să mai existe astfel de schimburi de opinii pentru a uh, arunca punți între diferitele poziții. În fond, pe toți ne interesează construirea viitorului Europei noastre. Voi încheia însă dându-le cuvântul raportorilor care primesc câte 5 minute pentru remarcele lor de încheiere. Paul, te rog. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc tuturor celor care ați intervenit. Au fost contribuții foarte interesante și e bine că am auzit și punctele de vedere ale parlamentelor naționale, pentru că, iată, în felul acesta și dumneavoastră simțiți că legislația nu se face în altă parte, ci și în parlamentele naționale. Și de vreau să spun că, apropo de invitația din Irlanda, abia aștept să merg acolo. Referitor la dezbaterea între statele mici și mari. Poate că era mai degrabă o dezbatere între statele insulare și statele continentale. Au vorbit Cipru, au vorbit Malta. În țările de jos, țara din care vin eu, există și acolo îngrijorări. Dar dezbaterea se schimbă acolo. Și de ce? Pentru că țările de jos se află într-o poziție destul de singulară în lumea aceasta fiscală. Ați putea spune că suntem uh, mici sau medii ca țară, dar suntem foarte mari când e vorba de evaziunea fiscală. Ne putem compara chiar cu Irlanda, din punctul ăsta de vedere. Și asistăm la situații ciudate. Dacă ne uităm peste investițiile străine, Luxemburg și țările de jos împreună au mai multe investiții în aceste țări din afară decât Statele Unite însele. Și Irlanda are mai mult decât Franța sau Germania. Ce ne spune nou lucrul ăsta? Ne spune că asta aici e vorba de planificare fiscală e vorba de statistici, statistici, e vorba de documente pe care cu marile companii le mută între uh, filiale. Înțeleg că toată lumea este îngrijorată de locurile de muncă și de investițiile reale. Aceasta este, de fapt, îngrijorarea. Nu e vorba de îngrijorări legate de documente, ci de activitatea reală a acestor, institu- acestor companii. renunțarea la construcțiile din cărți de joc și uh, să ne ocupăm de lucruri concrete. Sigur că ne interesează pe toți promovarea investițiilor și crearea de locuri de muncă, dar CCTB și CCTB, CCTB, ofer, CCCTB oferă foarte multe ocazii tocmai în acest sens, promovând însă în același timp și tratamentul legal respectiv uh, deduceri pentru activitățile de cercetare și dezvoltare. OCDE-ul, la rândul său, are un rol important de jucat. E adevărat, dar din ce în ce mai puțin, pentru că am ajuns cumva la limită. gândiți-vă că primul punct din planul de acțiune al OCDE a fost impozitarea economiei digitale. Este primul punct din planul de acțiune. Ce înseamnă asta? S-a realizat ceva? S-a amânat pentru cinci ani? S-a mai luat în discuție la nivelul task force-ului? De ce? Pentru că nu ne-am putut pune de acord uh, la nivelul Uniunii Europene, pentru că marile companii americane, Apple, Facebook, Google, vor să nu fie impozitate și au fost state membre care au hotărât să nu facă lucrul ăsta. Ei, e nevoie, deci, de un rol european aici. Uniunea Europeană trebuie să-și asume acest rol nu putem merge către o impozitare unitară fără o anumită concurență fiscală, dar o concurență fiscală diferită. Repet, nu construcții din hârtie, din cărți de joc, ci arhitectură reală, activitate reală. Și acum aș mai dori să subliniez două chestiuni. În ce privește contabilitatea, e o dezbatere în curs pe tema aceasta. Cred că CCCTB nu schimbă mare lucru din acest punct de vedere, însă accept ideea că standardele de contabilitate s-ar putea să fie următorul câștig dacă se introduce CCCTB, pentru deci că va exista o concurență fiscală și cred că în acest context va trebui să abordăm și această problemă. Mă bucur că ați ridicat în discuție problema pragurilor Acum acestea se aplică unor, unui, unei game foarte mici de firme. Pe viitor va trebui să se aplice un număr mult mai mare de firme. Și cred că trebuie să insistăm pe problema aceasta a pragurilor, mai ales pentru corporații. O a doua observație se referă la baza fiscală. Și aici Alain are o contribuție importantă. Evaluarea nu s-a încheiat deocamdată. Pentru că e foarte greu să ai de la Bruxelles cunoștințe în legătură cu cunoștințe reale în legătură cu ce, care ar fi impactul asupra firmelor și asupra statelor membre, la nivelul statelor membre. De aceea trebuie o colaborare strânsă cu cei de la nivelul statului membru pentru a face această evaluare și procesul ăsta n-a început sau nu în suficientă măsură. Deci, impactul bazei fiscale asupra diferitelor state membre trebuie înțeles mai bine și pentru asta e nevoie de eforturi suplimentare. Înțeleg că la nivelul uh, Ministerelor de Finanțe din statele membre subiectul este în curs de analiză, dar e nevoie de o mai strânsă colaborare cu administ- între administrațiile fiscale din statele membre și Comisia Europeană. Domnule președinte, am o mulțime de idei pe care le-aș putea spune, mi le-am notat, dacă dorește cineva să ia legătura cu mine și să purtăm o discuție mai detaliată în legătură cu oricare dintre ele, vă stau la dispoziție. În orice caz, vă mulțumesc mult pentru organizarea acestei discuții. Domnul președinte, cu siguranță sunt mulți dintre dumneavoastră care s-ar putea folosi de discuții în bilateral. Uh, Alain, acum. Mulțumesc foarte mult, am luat act de cele spuse și vom ține seama de ele așa cum mulți dintre dumneavoastră au spus-o pe bună dreptate și a reamintit și Paul, ceea ce ne lipsește în momentul de față și de care avem nevoie este studiul de impact, studii de impact pe tipuri de întreprinderi care să ne arate care ar fi consecințele reformei propuse. Deocamdată lucrăm doar în baza unor studii de impact efectuate în 2011, ori între timp economiile s-au schimbat în mare măsură. Mulți dintre dumneavoastră s-au referit la principiul subsidiarității, la subsidiaritatea nu înseamnă faptul că în mod sistematic toate problemele trebuie abordate la nivelul politic sau administrativ cel mai de jos. Care este nivelul cel mai adecvat pentru a negocia cu cele mai mari multinaționale din lume? poate cumva o țară să negocieze de la egal la egal cu o multinațională a cărei cifră de afaceri este de 2, 3 sau chiar 10 ori mai mare decât PIB-ul său, decât PIB-ul țării respective? Evident că nu. Prin urmare, dacă vorbim de un subiect care tocmai în virtutea subsidiarității este mai bine de tratat împreună la nivelul Uniunii Europene, acel subiect este cu siguranță impozitarea acestor giganți economici. Am ascultat cu interes cele spuse de dumneavoastră și în special de colegul nostru O'Donnell din Irlanda, care ne-a oferit, uh, ne-a, ne-a, um, ne-a invitat să vizităm Irlanda și o vom face cu mare plăcere. Dumnealui spunea că um, sistemul din Irlanda e perfect transparent. Eu cred că totuși se poate și mai bine. E posibil o marjă de progresie, fiindcă atunci când Comisia a spus Irlandei ar fi trebuit să aplicați acea rată de 12,5% și lui Apple, Irlanda a sesizat cu CJUE. Și vă, vă trimit la cele spuse de domnul Tim Cook în fața Senatului Statului Unite, care a pledat pentru faptul că Apple este un contribuabil model din, punctul de, din punct de vedere american, pentru că plătește pentru profitul făcut în Statele Unite, în Statele Unite, iar pentru profitul făcut în restul lumii, adică 70% din profit, au un acord cu guvernul irlandez care le permite să nu plătească niciun impozit acolo. Ei, iată, ne bucură că dumneavoastră în Irlanda ați făcut reforme în ultimii ani. Tocmai de asta ne bucurăm. Euh, que lui-même il avait un certain nombre de réserves Înțeleg că aveți de asemenea o serie întreagă de rezerve pe marginea acestui proiect și spuneați că ar exista un proiect așa al Franței și Germaniei care să favorizeze întreprinderile lor. Ei, Franța și Germania au întreprinderi care nu au nevoie de genul acesta de avantaje, însă oricum obiectivul nostru nu acesta este. Vrem să facem în multinaționalele să plătească și nu doar întreprinderile americane multinaționale, care oricum abuzează în momentul de față de avantajele pe care le-au în anumite state membre europene. Exemplu, Facebook are 30 de milioane de abonați în Franța și nu plătește un cent impozit. În, nici în Cehia, unde are 2-3 milioane de abonați, nu plătește niciun, niciun sfanz impozit. Deci problema asta trebuie rezolvată într-o primă etapă, da, vor exista state membre care vor uh, pierde de pe urma noului mod de evaluare a bazei fiscale, e adevărat. Alte state membre vor avea de câștigat. Și tocmai de aici ideea de a institui un fond de compensare și domnul Oprea și alți uh, deputați, uh, alți, alți membri ai parlamentelor naționale au Uh, spus că doresc mai multe detalii în legătură cu modul în care ar funcționa acest fond de compensare. Eu cred că trebuie să fie un fond de compensare provizoriu. Trebuie văzut ce se va întâmpla. Dar minteri, unii dintre dumneavoastră s-au și referit la asta și sunt economiști care au făcut studii strălucite pe tema aceasta. Când uh, veniturile uh, scad, asta poate să ducă la o creștere, de fapt, la o îmbogățire a contribuabililor fiindcă, cel puțin în a doua etapă a procesului, cresc veniturile fiscale. Așadar, peste 4-5 ani se va vedea mai bine cine are de câștigat, cine a avut de câștigat și cine a avut de pierdut și în funcție de asta vom vedea ce se întâmplă cu acel fond de compensare. Și ultima observație se referă la ponderarea criteriilor de repartizare. Și aici se mai poate lucra. Și o să ascultăm cu atenție ce are de spus toată lumea. Vrem să interzicem genul acela de societăți uh, cu sediul într-o căsuță poștală. Firme căsuță poștală. Vrem să arătăm foarte clar că sunt firme care au uh, un sediu active, personal, uh, și am vorbit și de acel, de acel criteriu al datelor cu caracter personal colectate și exploatate în fiecare țară. Poate fi vorba de un 20 sau 25% ca pondere a acelui criteriu, dar mai putem lucra la asta în funcție de situația fiecărui tip de activitate sau țară. Și acum le mulțumesc încă o dată tuturor celor care au intervenit și vă asigur că alături de Pol vom acorda toată atenția celor spuse și că vom continua contactele cu dumneavoastră atât prin astfel de întâlniri organizate cu membrii Parlamentelor Naționale, cât și prin eventuale vizite în statele dumneavoastră membre. Mulțumesc foarte mult, Ala, și am să încep eu, am să închei eu acum, n-am să mă mai refer la Apple, Google sau Facebook, ci doar câteva chestiuni logistice. Amendamentele au fost deja depuse, există pentru 6 noiembrie analizarea acestor amendamente, 4 decembrie vom analiza în uh, uh, comisie acest, uh, aceste, acest text, după care votăm în plenul din decembrie. Mulțumesc încă o dată tuturor pentru participare. Sper să ajungem la soluții bune și închei aici această discuție. Reuniunea următoare va avea loc pe 16 octombrie la orele 15. Vă urez o seară plăcută la Bruxelles și sper să ne revedem cât mai curând discutând despre acesta sau alt subiect. Mulțumesc!